So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Dragi colegi, bine ați venit la ședința comisiei noastre de astăzi, luni după masa. Văd că foarte mulți ați reușit să veniți. Sper că vom fi și mai numeroși totuși astăzi. Acum adoptarea ordinii de zi nimeni nu are nimic de spus, este adoptată, comunicări al, din partea președintelui. Săptămâna trecută, din fericire, am ajuns la un compromis în ceea ce privește directiva pentru bio, biocidă, regulamentul pentru biocidă și ne bucurăm că am găsit acest uh, compromis. Mai avem Seveso 3 și uh, regulamentul referitor la deșeurile electrice, care se află în negociere. Wolf, Wolfgang Klintz nu mai este uh, membru supleant și este înlocuit de Sergiu Koslik. Nu știu dacă este uh, prezent, dar îi spunem bine venit, oricum. Uh, avem câteva știri mai degrabă îngrijorătoare. A fost publicat un raport important în care se spune că criza economică va afecta și finanțarea programelor de um, mediu. Există o lacună foarte mare în ceea ce privește promisiunile pe care le-am făcut pentru lumea Um, a treia și trebuie să avem grijă cu ce ce se va întâmpla cu finanțarea după 2012. Pe de altă parte, un alt, uh, a fost elaborat un alt studiu de către comisie care se referă la ce înseamnă faptul că nu sunt respectate prevederile de mediu. Um, se nasc astfel uh, costuri imense din, uh, pentru sănătate ca urmare a faptului că prevederile hotărâte nu sunt puse în aplicare și apoi poate ați uh, auzit de raportul uh, Comitetului Națiunilor Unite pentru Schimbări Climatice referitor la fenomenele meteorologice extreme, care devin din ce în ce mai numeroase și sunt din ce în ce mai severe. Se manifestă prin uh, furtuni, prin inundații sau prin secetă. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și uh, mă bucură faptul că putem să-i spunem uh, bine a venit domnului comisar Ianes Potoțnic, care se ocupă de aspecte de mediu. Bine ați venit la noi în comisie. Pe noi ne interesează întotdeauna um, inițiativele dumneavoastră și astăzi dorim să discutăm despre o Europa în care resursele sunt folosite într-un mod mai eficient, despre foaia de parcurs pe care ați uh, pregătit-o, cred că este un moment uh, oportun pentru că și noi am fost harnici și vom discuta uh, de altfel un uh, raport despre folosirea eficientă a resurselor, un raport al colegului nostru Gerbranti. În ceea ce privește protejarea mediului înconjurător, de mulți ani am învățat faptul că este foarte importantă folosirea eficientă a resurselor. Uh, oricum folosim prea multe resurse și această inițiativă emblematică, o Europa în care resursele sunt folosite, uh, sunt folosite în mod eficient, este foarte importantă. Uh, ne bucură faptul că acest lucru este amintit în strategia 2020 și această foaie de parcurs reprezintă un instrument foarte bun uh, prin care putem să uh, atingem aceste obiective. Aveți acum ocazia să ne prezentați această foaie de parcurs. Of, uh... Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri acestei comisii. Îmi uh, încep Uh, astăzi o săptămână parlamentară, deoarece mâine voi fi la Comisia PETI și poi mine în Comisia ITRE. La Comisia uh, PETI nu vom discuta aceleași lucruri, dar la Comisia ITRE vom discuta tocmai despre folosirea eficientă a resurselor. Sunt sigur însă că vom atinge tangențial această temă și în Comisia PETI. Aș dori să încep cu Victor Hugo, care a spus că Ah, nimic nu este mai puternic ah, decât o idee. Și știți foarte bine de la audiera mea în urmă cu 2 ani că folosirea eficientă a resurselor a reprezentat o prioritate pentru mine și în ultimele două luni misiunea mea a fost să explic și să promovez această idee. Și Reacția care am primit-o din partea uh, lumii științifice, a întreprinzătorilor, a ONG-urilor, mi-a arătat foarte clar că a venit momentul pentru o folosire uh, eficientă a resurselor. În timpuri de uh, criză um, avem nevoie de folosire eficientă a resurselor. După părerea mea, uh, această idee reprezintă o oportunitate pentru că poate inspira um, inovare, uh, um, poate motiva deciziile de afaceri și ne poate transforma viața cotidiană uh, mergând înspre uh, durabilitate. Știu că uh, vorbesc și mă adresez unei audiențe foarte bine informate. Majoritatea dintre dumneavoastră știe ce înseamnă uh, eficiență și nu trebuie să vă conving că uh, pe acest drum trebuie să mergem înainte. Uh, știu foarte bine că lucrați la un aviz din propria inițiativă și sarcina noastră comună este de fapt să uh, îi convingem pe alții din uh, instituțiile noastre, dar și din afara acestor uh, institu- instituții. Să-i convingem că trebuie să ajungem pe calea cea potrivită, trebuie să discutăm despre cum uh, Uh, putem uh, transforma Europa în ceea ce ne uh, dorim și de ce trebuie să facem acest lucru. Și în această foaie de parcurs spunem tocmai cum vom trece de, la de ce la cum. Acum, în ceea ce privește provocările, cred că ați auzit cu toții de ce avem nevoie de un nou model de uh, creștere. Uh, Uh, luna trecută, faptul că am devenit șapte miliarde de oameni pe această planetă ne, ne arăta foarte clar ce provocări, cu ce provocări ne, ne, vom, com, ne vom confrunta. Planeta rămâne aceeași și uh, cerința de alimente, de exemplu, va crește cu 70% până în 2050. Dar doar 60% din ecosistemele uh, Uh, planetare sunt, 60% din uh, ecosistemele planetare sunt degradate. Și dacă continuăm folosind același uh, model, înseamnă că vom avea nevoie de trei ori mai multe resurse până în 2050. Deci nu putem să continuăm la fel fie vom crește folosind mai puține resurse, fie nu vom crește în continuare. Și am văzut foarte bine că au crescut uh, prețurile pentru uh, bunuri. Uh, o tendință negativă s-a manifestat doar în urma unor uh, războaie și uh, criză, dar această tendință a fost reversată în primul deceniu din acest uh, secol. Uh, și această realitate ne va influența în următoarele decenii și este uh, a devenit foarte clar pentru întreprinderile mijlocii din Uniunea Europeană. 87 dintre aceste companii uh, așteaptă, se așteaptă ca prețurile să crească în, urm- în uh, următoarea perioadă costurile materiale reprezintă 40% din costurile acestor uh, întreprinderi în comparație cu 20% costuri pentru forța de muncă. Așadar, uh, trebuie să facem ceva din acest punct de vedere. Însă prețurile nu reflectă întotdeauna uh, lipsa de uh, bunuri. Uh, nu, piețele nu funcționează foarte bine în ceea ce privește uh, aerul curat, apa curată, uh, pentru uh, pescuit și pentru ecosisteme în general. Și datoria noastră de politicieni este să ne asigurăm că aceste resurse cruciale și strategice sunt protejate și trebuie să ajutăm consumatorii să se pregătească pentru această tranziție necesară. Dacă reușim să deconectăm creșterea de utilizarea masivă a resurselor, doar astfel vom reuși să atingem acel prag de eficiență și acest lucru va fi un semnal clar atât pentru întreprinderi cât și pentru cetățeni, uh, un semnal de încredere și anume că aceștia au, făcut, au luat decizia potrivită și au făcut alegerile potrivite. Ce trebuie să schimbăm? Cum vom depăși acele bariere tangibile care blochează economiile noastre, care uh, blochează uh, mediul de afaceri? Cum putem să extindem uh, luarea de decizii la orizonturi mult mai îndelungate decât în momentul de față? cum putem să uh, rezolvăm acele probleme care există într anumite sectoare de activitate, cum putem promova produsele ecologice de care avem nevoie în piața internă. Și asta vom încerca să găsim drept răspuns în foaia de parcurs. După cum știți, această foaie de parcurs a fost adoptată în luna septembrie. Agenda pentru eficiența resurselor, utilizării resurselor, este una foarte importantă și dați-mi voie să vă amintesc că nu este, cea, nu este doar a mea ci este o adevărată foaie de parcurs pentru întreaga comisie. A fost adoptată de întregul colegiu de comisar și reprezintă o viziune de ansamblu uh, despre modul în care va trebui să funcționăm în 2050 și despre modul în care vom ajunge până în 2050. Resursa eficiența resurselor face parte din uh, strategia uh, inițială și a devenit o strategie cheie pentru uh, strategia UE 2020 și a fost recunoscută, deci, nu numai în agenda pentru mediu, dar și în agenda pentru competitivitate, competitivitate și uh, creștere durabilă. Deci, am explicat în acest document care este viziunea noastră despre dezvoltare durabilă și despre modul în care vom putea ajunge la atingerea acestor obiective. Și dați-mi voie să vă prezint în câteva uh, cuvinte această viziune. Până în 2050, Uniunea Europeană va fi crescut în așa fel încât uh, va depăși aceste constrângeri legate de utilizarea resurselor și economia noastră trebuie să fie inclusivă, trebuie să fie competitivă, să propună un nivel de trai ridicat și resursele să fie gestionate în mod corect, în mod durabil, păstrând în același timp și ecosistemele și biodiversitatea. E nevoie de inițiative tangibile pentru ca acest lucru să devină realitate și foaia de parcurs încearcă să stabilească aceste inițiative tangibile și am pus accentul pe trei aspecte deosebit de importante pentru viața noastră de zi cu zi cum anume locuim, unde anume trăim, ce anume mâncăm și cum ne deplasăm. Aceste trei elemente sunt deosebit de importante pentru că reprezintă până la 80% din impactul uh, pe care îl avem asupra resurselor. Există la îndemâna noastră diferite instrumente, legislație, programe, inițiative, însă pentru prima dată acestea sunt toate combinate într-un cadru coerent. Și pentru prima dată acestea sunt integrate într-un context structural, în cadrul unor programe economice. Foaia de parcurs reprezintă o piatră de hotar pentru secolul 21 și Bineînțeles, aceasta nu poate în cele 24 de pagini pe care le conține să uh, cuprindă toate detaliile tuturor propunerilor. Spre exemplu, cerem o uh, o, cerem să se elimine um, acele gropi de gunoi de depozitare a deșeurilor așa cum există ele în ziua de astăzi. Apoi, de asemenea, cerem o mai bună utilizare a terenurilor agricole pentru ca producția de alimente să fie una durabilă și cerem, de asemenea, o mobilizare a instrumentelor de piață care merg în acest sens. Spre exemplu, strategia 6 pentru a corecta acele lipsuri care există pe piață și pentru a corecta și pentru a corecta prețurile la anumite uh, materii și produse în așa fel încât acestea să meargă în direcția potrivită. Iar noile pro- politici trebuie să uh, aibă drept scop o mai bună utilizare a resurselor existente, spre exemplu apa sau uh, aerul. Foaia de parcurs dorește de asemenea și propune de asemenea să se elimine povara uh, taxelor acest lucru ar putea crea o, mai, o oportunitate deosebită pentru consolidarea fixală, fiscală în avantajul industriilor curate, în așa fel încât toate resursele să fie utilizate în mod eficient. Avem nevoie de instrumente care să poată acționa atât la nivelul cererii cât și la nivelul uh, ofertei. Trebuie să producem mai mult cu mai puțin. Și avem nevoie de criterii în acest sens, spre exemplu, ecodesignul, proiectarea ecologică, iar pentru asta e nevoie de o piață simplificată pentru ca aceste produse să poată ajunge pe piață și să beneficieze de acel label ecologic. Discuția referitoare la cele mai bune uh, ținte și cei mai buni indicatori ce trebuie folosiți pentru a le uh, determina, a fost una foarte aprinsă. E nevoie de rezultate și acestea sunt uh, din ce în ce mai vizibile. Însă nu am ajuns la finalul discuțiilor, de aceea foaia de parcurs propune ca inițial să utilizăm, utilizăm indicatoare pe care îi avem la îndemână în momentul de față, și anume productivitate, eficacitate și așa mai departe, și am putea să vedem ce alți indicatori pot fi adăugați uh, pentru a cuantifica uh, eficiența uh, utilizării resurselor în ceea ce privește apa, aerul, uh, dioxidul de carbon și așa mai departe. Și utilizarea unor noi indicatori ne va permite să fim la înălțimea uh, țintelor pe care ne le-am fixat, scopurilor pe care le-am fixat. Bineînțeles, acest lucru nu se poate face doar de pe o zi pe alta și nu ne vom opri aici, ci vom lansa un proces de dezbatere și de discuții cu toate părțile implicate, în așa fel încât să vedem care vor putea fi uh, indicatorii ce vor fi definiți și ce vor fi utilizați. Este evident că nu putem utiliza criza actuală ca un fel de pretext uh, pentru a nu avansa ci, din potrivă, trebuie să ne asigurăm că această foaie de parcurs va fi una cât mai uh, realistă și pragmatică și durabilă și va fi clar integrată în semestrul european uh, pe deplin. Deci ceea ce înseamnă că statele membre vor trebui să facă un efort concret la nivel de planuri de reformă la nivel național. Și există câteva priorități imediate, așa cum le-am menționat uh, adineori. Să uh, schimbăm modul de taxare în ceea ce privește poluarea de asemenea, trebuie să ne asigurăm că putem investi suficient în tehnologie ecologică și că avem condițiile necesare pentru ca pe piață să existe o uh, posibilitate de creștere pentru aceste produse ecologice. Bugetul, de asemenea, este deosebit de important. Și trebuie să putem continua, spre exemplu, programele care uh, vizează protecția mediului, cum ar fi Life Plus. Iar pentru aceasta e nevoie de buget. Comisia va face propunere în acest sens și uh, voi fi încântat să vă aduc la cunoștință aceste propuneri ulterior. Dar, în acest sens, aș dori să menționez încă de pe acum că sus, apreciez uh, sprijinul dumneavoastră uh, pentru aceste uh, programe. Doamnelor și domnilor, după cum puteți vedea, încă mai sunt foarte multe de făcut. Sper să mă pot bizui pe sprijinul dumneavoastră de-a lungul întregului proces și până la finalul mandatului meu am speranța să pot termina un studiu care a fost început recent și a, să, recent ziarul ziarul The Guardian a publicat un articol în care exista mesajul următor și se spunea A, bine ați venit în această lume și ne pare rău pentru dezordinea uh, care e acum. Uh, se pare că vă lăsăm o lume care este una foarte ciudată și foarte grea pentru locuitori. Nu suntem siguri că generațiile dumneavoastră următoare, viitoare, vor fi capabile să depășească acest moment. Când ne uităm la ceea ce spun oamenii de știință, încercăm să facem un pas înainte, un gest, fie el cât de mărunt. Mulțumesc! Ja, Herr eh, da, domnule comisar Dragan eh, Potocic, Îți mulțumim pentru această prezentare impresionantă care ne-a arătat de ce avem nevoie de Europa uh, eficientă din punct de vedere al consumului resurselor. Ne-ai uh, prezentat lucruri de la Victor Hugo până la nașterea um, celui de-a șaptele um, copilului care a făcut ca populația Pământului să ajungă la șapte miliarde și ne-ai uh, prezentat îngrijorile pentru viitor. Este bine că ne-ai adus aminte de faptul că este vorba de o foaie de parcurs care aparține comisiei și nu doar comisarului responsabil pentru mediu, um, deoarece acest lucru este important când ne gândim la bugetul pentru anii următori, pentru că avem nevoie de suficiente resurse de uh, finanțare, dacă Uniunea Europeană va fi în stare să ofere această finanțare. Mă bucură uh, faptul că această temă a fost uh, inclusă în semestrul european pentru a putea verifica dacă ne îmbunătățim din acest punct de vedere sau nu. Și pe mine m-ar interesa dacă cel de-al uh, șaptelea program de mediu, care este prevăzut pentru anul următor, va fi coordonat cu această foaie de parcurs și cu celelalte detalii care ne așteaptă până în 2020. Este vorba de o temă foarte interesantă și vom începe cu un coordonator, uh, Richard Zeber. Ai la dispoziție 3 minute. Da, desigur, când timpul este o resursă care lipsește, pot, uh, desigur, uh, ne poți da mai puțin timp la dispoziție. Oricum, domnule comisar, vă mulțumesc pentru această prezentare. Cred că a fost o analiză foarte la obiect și cred că după această analiză, analiză pe care o împărtășim uh, în mare, um, în politica de mediu, cred că ar trebui să avem totuși o, ati- o atitudine mai pozitivă. Doar dacă avem o abordare uh, pozitivă, vom putea folosi instrumentele potrivite. Așadar, această strategie pentru o Europa eficientă din punct de vedere, din punct de vedere a resurselor este importantă și aș dori să vă întreb următorul lucru. În contextul pieței uh, interne, mă întreb uh, de ce nu se folosește mai mult instrumentul uh, regulamentului. Uh, Um, vedem că se hotărăsc, se elaborează foarte multe directive și statele membre uh, dau dovadă de foarte multă imaginație când vine vorba de punerea în aplicare acestor prevederi. În uh, sectorul uh, uh, deșeurilor, de exemplu, există diferențe imense între uh, statele membre și din punctul meu de vedere Comisia ar trebui să facă mai mult pentru a se asigura că statele membre respectă lucrurile uh, hotărâte de ele însele. Deci dacă se uh, hotărăște un lucru, acesta trebuie să fie pus în aplicare și dacă nu se întâmplă acest lucru, comisia trebuie să intervină uh, mult mai uh, sever. Din punctul meu de vedere, un regulament ar fi un instrument mult mai potrivit în acest punct de vedere. Deci, din punctul meu de vedere, în ceea ce privește implementarea, mai avem de recuperat. În ceea ce privește uh, directiva uh, referitoare la uh, deșeurile biologice, știu că aici există opinii diferite între noi și, uh, com- și comisie, dar tema a devenit din ce în ce mai importantă și salut uh, inițiativa și propunerile făcute de comisie în ceea ce privește ecologizarea politicii agricole și uh, regionale va fi important până la urmă ce va mai rămâne din această propunere. Ce se întâmplă cu subvențiile care au uh, efecte negative asupra mediului înconjurător? Vor fi uh, tăiate la un moment dat sau uh, vor continua? Eu sper că vom găsi o soluție ca aceste sub, uh, sub, subvenții să fie oprite. oprite. Uh, din uh, punctul meu de vedere, proiectul pe care îl aveți dumneavoastră merge în direcția bună. Așteptăm cu nerăbdare procesul de consultare organizat cu toți actorii uh, interesați. Noi ne vom aduce contribuția în acest punct de vedere și sperăm că veți alege instrumentul potrivit. Um, vă vom sprijini din punctul nostru de vedere, cu toate mijloacele noastre și vă rog să fiți atenți în continuare la cum pun în aplicare statele membre toate aceste lucruri. Vă mulțumesc, Linda McEvan, acum. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc că ați prezentat aceste propuneri. Noi suntem membrii Comisiei pentru Mediu și este firesc să fim de acord cu dumneavoastră, însă mă întreb în ce măsură mesajul dumneavoastră uh, ajunge și la alți comisari. Domnul Florenț ar putea să vă spună cum evoluează negocierile cu Consiliul în privința directivei cu privire la deșeurile, cu privire la deșeuri. Vorbim despre deșeurile electrice. Știm care sunt problemele și sunt uh, foarte multe șanse să nu obținem un răspuns satisfăcător din partea Consiliului. În ceea ce privește reforma PAC, știm că s-au făcut propuneri, însă mă întreb dacă uh, direcția dumneavoastră colaborează cu alte direcții în așa fel încât să se schimbe ceva în ceea ce privește politica agricolă și politica pescuitului. Pentru că am impresia că lucrurile continuă ca și până acum. Se amână lucrurile și mă întreb dacă discutați cu alți comisari și cu Consiliul pentru a impulsiona reformele. Ați menționat acel uh, al șaptelea miliard uh, cop- uh, copil. S-a vorbit aici despre nisipurile bituminoase și despre alte noi uh, procedee și alți noi carburanți. Ce face Comisia în ceea ce privește gazul uh, de șist? Cât de departe ați ajuns cu controlele de mediu în ceea ce privește aceste gaze? pentru că mi-e teamă că nu vom avea mare lucru să-i spunem acestui copil. În sfârșit, o întrebare specifică, la care poate că nu veți putea răspunde astăzi, este vorba despre o substanță chimice, o substanță chimică. Nici măcar nu, nu-i găsesc numele acum. este o substanță chimică folosită în solvanți. Săptămâna trecută, un studiu american a făcut legătura între această substanță și boala Parkinson. Este o substanță chimică care este acoperită de directiva RICI și sectorul industrial face lobby pentru a fi, nu fi inclusă pe lista substanțelor autorizate nu știu dacă sunteți la curent cu acest uh, studiu. Cred că direcția noastră ar trebui să afle mai multe informații despre acest studiu și sunt gata să vă uh, ofer informații în această privință. Tricloretilenă, spune domnul președinte, nu este ușor de pronunțat. Domnule comisar, va trebui să urmărim uh, această substanță chimică. Chris Davis. Aș vrea să-i cedez locul domnului Gerbrandi ca să poată pleca după aceea. Mulțumesc, domnule președinte. Vedeți că ne împățim eficient timpul de vorbire. Aș vrea să revin la ceea ce spunea Linda McAven și anume că noi, cei din Comisia pentru Mediu, suntem de acord cu propunerea Comisiei în ceea ce privește eficiența folosirii resurselor însă, ca să fim cinstiți, uh, Comisia uh, uh, Economică ar trebui să fie de acord cu aceste propuneri, pentru că dacă ne uităm la cifre, inclusiv cifrele pe care ni le-a dat Comisia, constatăm că eficiența utilizării resurselor este foarte importantă din punct de vedere economic. În documentul meu de lucru dau și câteva cifre. Este uh, clar că trebuie să utilizăm mai eficient resursele pentru că acest lucru este important și din punct de vedere economic. La ora actuală traversăm o criză economică. Criza aceasta se accentuează pe zi ce trece. Constat acest lucru ori de câte ori mă uit pe paginile ziarelor și sunt convins că dacă vrem să ieșim din această criză economică, unul dintre pașii pe care trebuie să-l facem este un pas spre o mai mare eficiență a utilizării resurselor și spre durabilitate. Doar o economie mai durabilă și mai eficientă în utilizarea resurselor va reuși să iasă din această criză și va reuși să fie mai competitivă. Întrebarea mea pentru comisie este următoarea. Știu că Comisia este de acord cu acest lucru, însă cât de convinși sunt ceilalți comisari? Mi-au uh, parvenit zvonuri potrivit cărora această, această foaie de parcurs va fi amânată pentru că suntem în mijlocul unei crize economice. Ar trebui ca lucrurile să petreacă exact invers, să accelerăm procesul de aplicare a acestei foi de parcurs pentru că suntem în mijlocul unei crize economice. Întrebarea mea este deci următoarea. Ne puteți spune cât de convinși sunt comisarii în general și cât de convinse sunt statele membre de necesitatea economică de a folosi în mod mai eficient resursele? Ne veți spune sunt, uh, ne veți spune cât de convins sunt cei 26 de comisari. Ana Rosbach. Thanks, Chair. I think... Mulțumesc, domnule președinte. Voi mă voi exprima și eu în limba engleză. Bine ați venit, domnule comisar. Mă bucur să aflu că comisia este conștientă de importanța utilizării eficiente a resurselor. Săptămâna aceasta este săptămâna internațională consacrată deșeurilor alimentare. Nu știu dacă știți acest lucru și noi vom vota un raport cu privire la eficiența lanțului alimentar în Uniunea Europeană. Vom vota, deci, asupra unui aspect conex și mă bucur că vom face acest lucru, pentru că există multe modalități de refolosire a deșeurilor alimentare. Deșeurile alimentare pot fi transformate în biogaze, în uh, biocarburanți sunt o sursă regenerabilă de energie și cred că există deja acte legislative. Nu cred că ne lipsesc uh, documentele, cred că trebuie să învățăm pe copii și să îi sensibilizăm și pe cetățeni pentru a fi mai responsabili în ceea ce privește utilizarea resurselor în general. Nu știu dacă știți cum se poate transmite acest mesaj statelor membre și regiunilor și comunităților. Mulțumesc. Ne cerem scuze pentru sunetul foarte prost în această sală. Mereu ne plângem, însă se pare că tehnicienii nu reușesc să rezolve problema. Domnul Aicort. Mulțumesc, îi mulțumesc și comisarului uh, Potocnic uh, pentru că ne-a prezentat viziunea sa în privința utilizării eficiente a resurselor. Sigur că salutăm aceste priorități ca și dumneavoastră, însă întrebarea cheie, într-adevăr, este cum ne asigurăm că și alte direcții generală și țările membre pun accentul pe acest uh, domeniu. Știu că vreți să includeți acești uh, indicatori și în semestrul european, în așa fel încât să se lege de prioritățile europene în general. Aș vrea să ne spuneți mai în detaliu în ce măsură vor ajunge acești indicatori să fie incluși în semestrul european, în așa fel încât să fie incluși în politicile cheie um, ale Uniunii Europene. Un alt aspect important este problema fiscalității. Toată lumea este pentru trecerea de la o fiscalitate a muncii către o altă fiscalitate, însă nu auzim niciodată propuneri concrete. Aș vrea să știu dacă se pregătește o directivă cu privire la fi, impozitarea resurselor, în așa fel încât să nu se mai impoziteze uh, forța de muncă, ci resursele. Și, în sfârșit, biomasa este o resursă rară și știm că există multe politici în domeniul biomasei Însă biomasa nu este utilizată foarte eficient atunci când este utilizată pentru uh, producerea de energie. Pentru că înainte de a arde biomasa, ea poate fi utilizată mai eficient. Știu că ni s-au promis criterii de durabilitate în privința biomasei până la sfârșitul acestui an. Din păcate, nu au apărut încă propuneri concrete în acest domeniu și uh, de aceea teamă mie că propunerile se referă mai degrabă la crearea unei piațe unice mai degrabă decât uh, să se identifice criterii de durabilitate pentru biomasă. Or, cred că este important să existe criterii de durabilitate pentru biomasă. Aceste criterii sunt esențiale atunci când vorbim despre utilizarea eficientă a resurselor. Aș prefera să se amâne Uh, această chestiune și să se vină cu propuneri uh, concrete. Mulțumesc, Karl-Heinz Florenz. Vă mulțumesc, domnule comisar. M-a bucurat foarte mult documentul prezentat de dumneavoastră, însă sunt și puțin dezamăgit. De ce E bine, acest document, desigur, trebuie să fie unul uh, global și înțeleg faptul că din, la prima prezentare nu puteți să treceți la pași concreți. Dar uh, am fost dezamăgit și, și sunt dezamăgit și când uh, discut cu actori importanți din industrie, din industrie, care de fiecare dată îmi spun, dar este foarte bine că discutați despre aceste teme, dar dacă îi întreb ce avem de făcut, care sunt uh, pașii necesari pentru a ajunge la aceste obiective, se instalează o tăcere solemnă. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să fim foarte critic. Tocmai am primit un document din partea unei asociații industriale, câteva pagini și dacă este să citesc acest document, peste tot se pun întrebări, dar nu se face nicio propunere concretă. Haideți însă să venim la uh, punctul unde dumneavoastră vă bucurați de sprijin uh, politic. Uh, mulți colegi uh, au opinii foarte puternice aici, în această comisie, dar, din păcate, nu sunt ascultați la ei acasă. Eu mă cert foarte mult cu ministrii din uh, Germania, puteți să mă credeți când vă spun acest lucru. Dar Cred că mai mulți colegi ar trebui să facă acest lucru, să discute în capitalele uh, uh, proprii, deoarece dacă nu vom fi sprijiniți din capitalele noastre, atunci Comisia nu va putea face nimic până la urmă. Aș dori ca, din acest punct de vedere, Comisia să fie sprijinită nu doar prin vorbe, ci prin acțiuni concrete de sprijin în Bruxelles, la Roma, la Berlin și așa mai departe. Și aș dori să văd care sunt uh, faptele concrete, ce se întâmplă cu uh, implementarea. Și, în general, așa cum a spus uh, colegul Zeber, s-a referit că avem nevoie de o atitudine mai pozitivă. Și doresc să vă spun că am întrebat de 10 ori uh, uh, un director general de la comisie despre cum stă situația cu punerea în aplicare și am renunțat la aceste întrebări pentru că nu am primit niciun răspuns. Ex- există un da, aceasta este situația, din păcate. Și eu aș dori să uh, văd o, un, un răspuns concret, o abordare concretă. Acest lucru ne-ar uh, ajuta până la urmă. Uh, și știu foarte bine care este situația din, uh, din statele membre, așa cum a, așa cum a spus și colega McAven. Deci trebuie să discutați cu cei care au într-adevăr o influență în uh, sectorul uh, deșeurilor. Toată situația din Europa de Est poate fi uh, modificată. Foarte multe lucruri concrete ar putea fi făcute și orice pas este important pentru acest lucru. Oricum, în general, îmi place raportul dumneavoastră, dar ar, poate să fie îmbunătățit. Domnul președinte, trebuie să vă atrag atenția că am fost foarte generos cu uh, timpul și oricum toți colegii din această comisie sunt colegi uh, care se angajează aici, dar și la ei acasă. Una dintre colegii angajate este uh, Judith Merkis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, doresc să vă mulțumesc pentru această prezentare și pentru raportul ambițios și cred că, într-adevăr, puteți uh, să vă bizuiți pe sprijinul nostru, deoarece și noi suntem, dacă nu la fel de ambițioși, poate chiar mai ambițioși decât dumneavoastră. Este o idee excelentă ca uh, eficiența resurselor să devină parte din semestrul european și să se facă o raportare din partea statelor membre. Aș dori să vă întreb dacă acest lucru înseamnă că obiectivele legate de reciclare uh, vor face parte din procesul de raportare. Uh, putem să ne așteptăm să se facă o raportare anuală din acest punct de vedere. Desigur, acest lucru se face în domeniul deșeurilor, dar um, ce se va întâmpla cu obiectivele cheie? Mergeți, veți merge înspre unele obiective legate nu doar de resurse, dar și de folosirea terenurilor și așa mai departe. Deci vom avea asemenea, asemenea obiective și Aș dori să-l uh, sprijin pe colegul meu ca Heinz Florenz, care uh, a spus că vă vom sprijini în ceea ce privește uh, interzicerea acestor gropi de deșeuri. Am discutat despre acest lucru de mai multe ori în Parlament, însă cred că dacă doriți să mergeți într-o direcție, trebuie să renunțăm la alte direcții. Doar așa putem și uh, am dorit să ne asigurăm în același timp că nu vom ajunge să exportăm deșeuri uh, electronice în alte state. Deci mă interesează cum veți ajunge la o interzicere a unui asemenea export. Cum ne putem asigura că asemenea deșeuri, dacă nu vor mai fi uh, duse în grob de uh, gunoi în Europa, nu vor ajunge nici în exterior. Uh, V-ați referit și la o uh, ierarhie și noi am discutat o, o ierarhie a deșeurilor biologice, dar în general cred că am avea nevoie de o asemenea uh, ierarhie legată de toate deșeuri, deșeurile. Uh, să putem folosi uh, deșeuri care sunt valoroase. Nu cred că ar trebui să avem o ierarhie obligatorie, obligatorie, dar ar fi foarte bine să studiem cel puțin această idee și ca dumneavoastră să faceți câteva propuneri. Și am dori în, uh, într-adevăr să vedem câteva rezultate pe termen scurt și pe termen lung v-ați referit și la taxe, care nu reprezintă o măsură pe termen scurt. Mă interesează să știu cum veți ajunge la această situație în care resursele vor fi uh, taxate, deoarece ne dorim un sistem fiscal uh, durabil din acest punct de vedere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Um, în această săptămână comisia noastră va vizita uh, Calabria, Delegația va fi condusă de colegul Pirilo pentru a vedea ce se întâmplă cu deșeurile de acolo. Acum, următorul este Criton Arsenis. Thank you, President. Uh, Commissioner... Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule comisar, încă o dată la comisia noastră. Da, e adevărat că Uh, mare parte suntem de acord cu dumneavoastră, dar dacă îmi permiteți, eu am să fiu cel mai critic. Eu sunt de părere, înainte de toate, că faptul că noi am ajuns la uh, șapte miliarde de persoane pe această planetă, faptul că s-a născut acel bebeluș al șaptelea miliard, e bine, asta nu înseamnă neapărat că e prea târziu. Deci, în acest sens, Aș vrea să mă refer la biodiversitate și la faptul că noi am uh, hotărât să protejăm 70% din uh, teritorii, biodiversitatea din aceste teritorii. Și aș vrea să știu dacă acest lucru se realizează. Pentru că prea puțină parte din aceste teritorii au un statut pozitiv care să fie inclus în acest program. Și asta datorită ă, evaluării, evaluării habitatelor naturale. Și vedem că Există o îmbunătățire a situației, chiar dacă situația s-a îmbunătățit și ă, aprecierile, valorile sunt pozitive, Uh, vedem că 34% din acele 70% din teritorii sunt cu adevărat protejate și doar 25% din specii sunt cu adevărat protejate. Și asta ce înseamnă? Că îndeplinim într-adevăr obiectivele noastre așa cum ni le-am fixat pentru protecția biodiversității până în 2020? Care sunt măsurile pe care doriți noastră să le luați în acest sens? Mulțumesc! Vă mulțumesc, ne bucură faptul Uh, că avem uh, vizitatori. Colega noastră, Sofia Oconi, tocmai uh, este însoțită de un mare grup din Franța. Există și un grup care însoțește pe Daciana Sârbu din România și sunt prezenți și uh, 16 practicanți uh, din domeniul traducerilor care urmăresc lucrările comisiei noastre. Um, Alois Peter, dar acum cuvântul.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 The Commissioner understands you, but the rest of this <laughs> whole Comisarul vă înțelege, dar uh, ceilalți nu. Sunt, sunt convins că ați avut lucruri foarte interesante de spus. Uh, este prevăzută limba slovenă? Nu. Sper că Alois ne va scuza pentru acest lucru. Sau cel puțin acum nu există interpretare în slovenă, precizează domnul uh, președinte. Mulțumesc. Two years ago, several... Acum doi ani de zile, mai mulți candidați pentru postul de comisar au vorbit despre nevoia de a schimba paradigma. Și întrebarea mea este următoarea, destul de generală. Care este părerea dumneavoastră? Unde, în ce stadiu ne aflăm în această schimbare a paradigmei la doi ani după afirmarea unui astfel de lucru? Și cum credeți dumneavoastră că în momentul de față criza influențează acea dorință de a schimba paradigma? Și care sunt instrumentele pe care le putem avea la îndemână în vreme de criză? Știm foarte bine că uh, toți actorii încearcă să uh, uh, extrapoleze, să facă presupuneri plecând de la ceea ce cunosc. Dar uneori, în momentul în care criza este destul de puternică, atunci este uh, uh, momentul potrivit să găsești noi soluții și să schimbi cu adevărat paradigma. Ați evocat trei puncte în care uh, am putea să schimbăm paradigma, modul în care ne alimentăm, modul în care trăim și așa mai departe. Și aș dori să știu care sunt, care sunt schimbările pe care le prevedeți în acest context. Domnul președinte, mulțumesc. Ada Westland. Boss este is den Janus Ada. Se pare că nu este în sală, atunci Janusz Ader. Szépen, elnök úr! Tisztelt biztos úr, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Dumneavoastră ați indicat la finalul intervenției dumneavoastră faptul că decidenții politici trebuie să se ocupe în mod clar și ferm de toate aceste subiecte pe care dumneavoastră le-ați dezvoltat, și anume utilizarea resurselor și, mai precis, utilizarea eficientă a resurselor. Mi se pare o abordare corectă, însă acest lucru nu trebuie să se petreacă doar la nivel de decidenți politici, ci la nivelul tuturor celor care participă la luarea unor astfel de decizii, care trebuie să, toate aceste persoane trebuie să conlucreze mai îndeaproape. Știm foarte bine că datele pe care le avem la dispoziție, cunoștințele noastre sunt prea generale și poate că orizontul 2020 pare uh, îndepărtat. De aceea sper eu că vom avea ocazia să mai dezbatem acest subiect. Însă uh, uh, în 2020 eu o să am 92 de ani. În 2050 Uh, voi avea 92 de ani, deci vedeți că nu e chiar uh, așa de uh, o dată atât de apropiată. Uh, aș vrea să știu dacă avem deja exemple concrete pe care le-am putea reuni. Uh, am putea eventual utiliza aceste exemple uh, făcând referință la ele în momentul în care e necesar. Am să vă dau un exemplu. Uh, dacă ne uităm, spre exemplu, la modul în care sunt utilizate deșeurile care uh, provin din uh, electronice, câte persoane lucrează în acest domeniu? Care este pregătirea lor? Care este cantitatea? Care este calitatea deșeurilor electronice care sunt uh, reciclate de aceste întreprinderi, de aceste persoane? Uh, dacă ne uităm, spre exemplu, la producția unei întreprinderi din Suedia, care reprezintă două treimi din uh, activitatea asta nu mai este concentrată pe uh, minerit, ci pe utilizarea, uh, reciclarea anumitor componente din telefoanele mobile. Iată un exemplu concret care ne arată că putem utiliza mai eficient resursele. Un alt exemplu. Noi am cunoscut uh, Uh, o catastrofă majoră în Ungaria, care a avut loc anul trecut. E vorba de acele acel nămol roșu. Știm că în Europa există, în momentul de față, studii care indică substanțele minerale fe, uh, provenind din fier, fer și, fier și care uh, se regăsesc în acest, în acest nămol ar putea fi reutilizate, ar putea fi reciclate. Iată, deci, o întrebare pe care vă adresez și o rugăminte. Aș dori să știu, aceste cercetări care au început acum 20 de ani în Europa, au ajuns ele la un rezultat. Cum putem face în așa fel încât acest nămol roșu roșu să fie reciclat? Cum putem face în așa fel încât aceste cercetări să fie încheiate, în așa fel încât să ajungem în mod concret la o exploatare industrială, o aplicare tehnologică concretă a unor astfel de resurse din domeniul cercetării? Ar fi un exemplu pozitiv care ne-ar permite să uh, uh, utilizăm mai bine resursele noastre și ne-ar permite să susținem eforturile pe care doriți să le faceți dumneavoastră și ar fi ceva bun și pentru decidenții politici și ar fi ceva bun și pentru cetățenii europeni, pentru că am putea să le demonstrăm care sunt ambițiile noastre în domeniu și modul în care ne dorim să utilizăm mai eficient uh, resursele în domeniul agriculturii, în domeniul industrial și așa mai departe, în așa fel încât să ne putem îndeplini obiectivele pe care le-ați uh, evocat în prezentarea noastră. Mulțumesc, José Manuel Fernandez. Comisariu, cari colegi, Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Am o, o întrebare importantă. Cele cinci obiective ale, ale strategiei 2020 uh, și um, ar, ar trebui să fie respectate. Și dacă este să vedem care sunt obiectivele statelor membre și le adunăm, atunci vedem că obiectivul general al Uniunii Europene nu va fi atins. În ceea ce privește eficiența energetică, toate statele membre au, mă treb, au comunicat măsurile luate. Aș dori să știu dacă există state membre care nu au făcut acest lucru. Și aș dori să știu cum putem face ca aceste obiective să devină obiective obligatorii. Acum, în ceea ce privește um, deșeurile, eu am, am uh, redactat un raport referitor la deșeurile biologice în luna iunie 2010 și aș dori să întreb dacă Comisia intenționează să facă ceva în acest domeniu, deoarece aceste deșeuri reprezintă 30% din totalitatea deșeurilor și dacă um, ne propunem să trecem la o separare, la o separare și o parte a deșeurilor biologice sunt compost, uh, transformate în compost și dacă este să ne gândim că, că, 38, că este nevoie de 38 de miliarde de euro anual pentru a ajunge la acest obiectiv, oare putem într-adevăr să îndeplinim obiectivele prevăzute în strategia 2020, cum este posibil să avem reguli în absența unei uh, directive, uh, reguli uh, referitoare la o compostare, un proces uh, calitativ de compostare? De fapt, nu se poate acest lucru și nu înțeleg cum am putea să uh, atingem aceste obiective în absența acestor reguli. Și o ultimă întrebare legată de aceeași temă. Dorește Comisia să redacteze o directivă clară în acest domeniu. Mulțumesc. Închei acum lista vorbitorilor. Carl Schluter și apoi Anja Weisberger. Uh, Dacă este să discutăm despre eficiența resurselor, um, foarte, în, la mijlocul secolului al XIX s-au descoperit în Suedia, lângă Stockholm, aceste minerale rare. Sunt uh, numite metale rare, însă acestea se regăsesc peste tot pe planetă, doar că nu într-o concentrație prea mare. Bine, dacă nu vom folosi în mod eficient aceste resurse, atunci vom ajunge să discutăm despre um, despre furnizarea, asigurarea furnizării de resurse, vom ajunge la conflicte adevărate. Există de asemenea anumite uh, limite și aș dori să vă întreb ce măsuri concrete voți, veți luate, ce taxe vor fi uh, necesare. Uh, um, și unde sunt limitele stabil, uh, stabilite, deoarece un uh, vehicul din uh, anii 50 folosea puțin, uh, o energie mai puțină decât uh, cele de astăzi. De asemenea, primul calculator Uh, cumpărat de mine în, în 1982 folosea 40 de vați, un calculator de acum folosește 80 de vați. Desigur, calculatoarele actuale sunt mai uh, rapide, dar uh, nu aceasta este ideea, nu așa trebuie să mergem înainte. înainte. Și apoi aș dori să întreb cum putem să creăm o economie care să funcționeze fără o creștere constantă și fără uh, Uh, folosire constantă a resurselor. Pentru că dacă uh, avem o creștere economică de 4%, în 50 de ani va trebui să devenim de 40 de ori mai eficienți din punctul de vedere al folosirii uh, resurselor. Deci este vorba de o reducere a resurselor exponențială. Întrebarea este așadar cum vom avea un sistem economic care să nu ducă la uh, șomaj, să nu avem aceste uh, bule speculative care se vor tot sparge. Dacă nu vom uh, reuși acest lucru, atunci toate uh, inovările vor fi folosite pentru uh, consumul de mai multe resurse. Deci ce vom spune uh, generațiilor uh, viitoare? Um, aceasta este dilema în care ne aflăm acum și doresc să știu cum veți uh, răspunde la această întrebare. Da, este o întrebare foarte importantă, spune domnul președinte, legată de toate aceste uh, instrumente detaliate. Aș avea o întrebare specială legată de calitatea aerului. Am auzit că anul 2013 urmează să fie anul uh, dedicat calității aerului. Uh, eu am uh, condus negocierile din uh, negocierile legate de uh, calitatea uh, aerului și pentru noi a fost foarte important atunci să spunem că să limităm aceste emisii la uh, origine, să se facă, să se facă propunerile relevante în acest punct de vedere, dar cu toate acestea uh, în continuare orașele nu au uh, șansa de a uh, respecta aceste limite, mai ales în ceea ce privește uh, noxele. Aici uh, sunt probleme mari. V-am adresat și o întrebare în scris și m-ar interesa să știu ce planifică uh, Comisia în cadrul procesului de revizuire să facă în acest punct de vedere. Uh, ce se întâmplă, cum putem să ne asigura, cum ne putem asigura că statele membre vor respecta aceste valori uh, limită. Vă mulțumesc. Domnule comisar, v-au fost adresate foarte multe întrebări. V-ați bucurat de sprijin destul de larg în general. Desigur, uh, ați primit foarte multe indicații, foarte multe sugestii. S-au pus și întrebări despre ce se va întâmpla cu această foaie de parcurs și văd că v-ați făcut foarte multe notițe. Acum așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Probably the best would be to start with a... Cred că cel mai bine ar fi să încep cu situația generală, unde ne aflăm, care sunt evoluțiile generale și apoi să trec la întrebările specifice. Uh, specifice. Cred că situația generală este cea mai generală, cea mai uh, delicată. Um, cred că dacă este să vedem cum au uh, evoluat lucrurile în secolul 20 și cum ne gândim că vor evolua în secolul 21 și mai ales dacă este să ținem cont de faptul că Uniunea Europeană depinde foarte mult de importuri când vine vorba de multe resurse și dacă este să ne să vedem care este evoluția costurilor, atunci este adevărat că secolul 20 a fost un secol în care bunurile au avut un preț redus, dar prima, primul deceniu al uh, secolului 21 a arătat că situația s-a inversat. Prețurile încep să, au început să crească, de fapt. Uh, și am menționat faptul că majoritatea întreprinderilor se așteaptă ca prețurile materiilor prime să crească și mai mult chiar pe viitor. Așadar, când discutăm despre aceste evoluții globale ale uh, resurselor, când discutăm de dependența de importuri, despre evoluția prețurilor și um, despre um, faptul că într-o întreprindere în acest moment, uh, structura costurilor înseamnă că prețurile pentru forța de muncă sunt mult mai uh, reduse față de costurile legate de materii, 20% pentru forța de muncă și 25% pentru resurse. Acest lucru ne arată că eficiența resurselor nu reprezintă un, un punct cheie doar uh, pentru aspecte de mediu, ci un punct cheie pentru uh, Uh, cât de competitivă va fi Uniunea Europeană pe viitor. Unele întreprinderi uh, majore și alte întreprinderi de dimensiuni mijlocii au înțeles foarte bine această situație și pot să vă spun că ele încep să facă ceva în acest punct de vedere pentru că depind, supraviețuirea lor depinde de acest lucru. Întreprinderi care au o viziune pe termen lung uh, își stabilesc deja strategiile pe termen lung pe uh, baza acestor uh, tendințe majore și o tendință majoră prezentă astăzi de care este nevoie este să consumi în mod uh, mai eficient resursele. Deci este o temă de foarte mare actualitate. Problema majoră este însă cum vom putea să încorporăm în politicile noastre uh, Uh, vocea acestei părți proactive a sectorului industrial. Pentru că este uh, adevărat, de asemenea, că foarte multe asociații care reprezintă uh, părerea diferitelor sectoare industriale fac acest lucru pe baza celui mai mic numitor comun. Pentru că lucrează în. își doresc, de fapt, protejarea status quo-ului. Și acest lucru, desigur, uh, îi va, le va influența situația competitivă pe viitor. Deci trebuie să combatem tocmai această abordare pe termen scurt a problemelor. Fie vom uh, fie această uh, tendință de protejare a resurselor va deven, va, se, va gener, se va generaliza, fie nu am făcut sufici, suficient efort din punctul meu de vedere. În anumite domenii lucrurile încep să se miște, dar um, avem nevoie de timp, avem nevoie de răbdare, dar avem nevoie și de o direcție foarte clară. Dacă este nevoie uh, de legislație clară, avem nevoie de standarde, de uh, ținte. Uh, de uh, date precise și uh, trebuie să lucrăm pe toate aceste fronturi. Și, de fapt, uh, aceasta uh, a fost uh, întrebarea pusă de colegul meu din Slovenia. Cred că ne aflăm pe calea cea bună, dar, de fapt, realitatea este că în uh, Comisia de Mediu uh, Uh, discutăm mai mult de probleme legate de creștere economică decât se face, uh, uh, decât se discută în Comisia Econ despre problemele de mediu. Aceasta este o realitate. Deci trebuie să ne exprimăm părerile mai puternic și acesta a fost răspunsul pe care l-am dat unor colegi atunci când am discutat în Consiliul de Mediu. Um, am uh, participat, uh, am auzit cum se discută în Consiliul uh, ECOFIN despre problemele noastre. Și noi, întotdeauna când discutăm de aspectele de mediu, ținem cont de locurile de muncă, de exemplu. Și după părerea mea, în aceste timpuri de uh, criză, din păcate, uh, este mult mai dificil să discutăm despre aceste lucruri. Uh, cum ar fi fost în uh, alte, uh, alte timpuri. Din uh, punctul meu de vedere, eficiența folosirii resurselor reprezintă un punct prin care putem ajunge în centrul agendei economice, deoarece um, acest lucru este important atât pentru protejarea mediului pe viitor, cât și pentru competitivitatea Uniunii Europene. Nu suntem de acord asupra tuturor uh, punctelor, dar ar trebui să fim de acord în ceea ce privește coerența politicilor noastre și asupra direcției pe care trebuie să o luăm. Um. Și dacă îmi permiteți, voi răspunde fiecăruia în parte și am să merg mai repede. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, e cu siguranță un subiect asupra care va trebui să ne aplecăm și întotdeauna eu am tendința să merg în această direcție. Un regulament sau o directivă? Asta e o întrebare interesantă. Întotdeauna m-am întrebat cum ar fi mai bine și avem de multe ori probleme în momentul în care statele membre nu transpun uh, directivele așa cum ar trebui. Răspunsul pe care aș putea să-l dau la această întrebare este da, într-adevăr, încercăm să ne punem împreună de acord asupra direcției în care trebuie să mergem, dar statele membre sunt cele care au instrumentele concrete pentru a vedea cum anume acestea se pot adapta unor circunstanțe concrete. Și cred că întrebarea dumneavoastră este una interesantă și uh, în uh, anumite privințe devine din ce în ce mai uh, relevantă. Apoi, subvențiile pe care unii colegi le-au menționat ar și poate bine să adaug câteva cuvinte pe această temă, pentru că mulți dintre dumneavoastră au subliniat uh, acest lucru. Astăzi avem un studiu referitor la creșterea economică anuală și voi încerca să fac tot ceea ce îmi stă în putință pentru ca mediul și logica legată de această utilizare eficientă a resurselor să fie prezent în acest raport pe deplin. Deci eu încerc să merg în trei direcții. Mai întâi, taxele, fiscalitatea. Dacă spunem taxe, asta înseamnă că trebuie să mergem atât de departe cât îl pot să o facă statele membre în mod individual spre exemplu, ar trebui ca uh, forța de muncă să fie mai puțin taxată și să fie taxată mai mult, uh, să fie taxate mai mult resursele. Statele membre trebuie să țină seama de acest lucru în planurile lor anuale. Uh, Asta este limita până la care putem să mergem. Chiar dacă noi nu suntem în mod direct responsabili de acest lucru, de acest sistem de taxare, încercăm totuși să uh, uh, influențăm acest lucru. Nu știu dacă sunteți la curent cu faptul că producătorii de autovehicole uh, Uh, știți cumva câte uh, subvenții primesc acești producători de, de, de, de autovehicule în Europa? 54 de miliarde. Ori asta se întâmplă într-o perioadă în care vremurile sunt grele. Uh, mai ales sistemul de impozitare este unul destul de greu de acceptat în multe state membre din cauza crizei și sunt exemple asemănătoare multe. Uh, deci ar trebui să punem, această, să punem acest accent pe energie um, și să avem o abordare multiplă. Începem cu un lucru și continuăm cu alte direcții. Și cel de-al treilea domeniu în care încerc de asemenea să uh, obțin progres și anume să îl introduc în acest studiu este crearea unei piețe interne pentru bunuri ecologice Deci, pentru uh, crearea, conceperea unor uh, astfel de produse. Suntem la o fază incipientă, însă doresc ca această uh, direcție să fie accentuată. Și uh, aprecierea colegiului de comisar este una pozitivă față de toate aceste aspecte. Evident, visul meu ar fi ca astăzi, în momentul în care vom face această propunere și vom avea acest studiu pentru uh, creșterea economică, studiu ce va fi uh, propus de către Oli Ren, uh, și de către domnul Andor, Uh, visul meu ar fi să particip și eu la prezentare, să fim trei, pentru că uh, e nevoie de această dimensiune pe care încerc eu să o introduc. În momentul de față această dimensiune nu este în text, dar an de an încercăm să o introducem în mod mai pregnant. Pentru a răspunde Lindei, întrebarea uh, referitoare la cât de atente sunt la acest aspect și celelalte uh, Uh, ședințe ale Consiliului. Dincolo de uh, Consiliul consacrat protecției mediului. Uh, încerc să transmit informația și să pun accentul pe acest aspect. Dar nu pot să garantez că în politicile de coeziune, în politica de pescuit, uh, Uh, eu pot discuta cu dumneavoastră acest lucru, dar nu cred că uh, cineva poate contesta faptul că am făcut o treabă bună. Acest lucru se știe foarte clar, este introdus în, uh, în document. E vorba de politici integrate care se uh, axează și pe utilizarea eficientă a resurselor, uh, nu numai în, la nivel bugetar, dar și la celelalte niveluri. Ceea ce eu încerc să fac este că încerc să merg la diferite comisii, spre exemplu Comisia ITRE. Am participat la Consiliul pentru Compet Com Competitivitate, am vrut să fac asta, dar n-am reușit. E o poveste destul de ciudată, n-am să vă o povestesc acum, dar eu sunt destul de conștient că e nevoie de eforturi. Am fost la Comisia Agri, pentru că nu vom fi niciodată nu vom avea niciodată succes și progres dacă nu comunicăm la nivel orizontal. Deci trebuie să convingem pe ceilalți. Doar astfel vom reuși să progresăm. Cred că este o datorie a noastră, pur și simplu o datorie. Să nu ne ocupăm doar de pătrățica noastră, de portofoliul nostru, ci să uh, Uh, încercăm să discutăm și cu ceilalți. Aceasta este și filozofia mediului, de fapt. Mediul, de fapt, ce e? Dacă vreau să îmbunătățesc mediul, trebuie să mă ocup și de energie, și de transporturi, și de... Uh, indiferent de orice politică industrială. Uh, dacă nu facem asta, atunci nimic nu se va schimba. Acum, în ceea ce privește gazurile de șist și riscurile pe care acestea le-ar putea pune pentru extracție. Uh, noi încercăm să evaluăm impactul pe care aceste uh, extracții le-ar putea avea asupra apei și asupra mediului. Și uh, toate aceste uh, studii vor pune accentul pe acest impact. Noi vom analiza aceste studii și Comisia va analiza de asemenea și rapoartele de siguranță chimică și securitate chimică având în vedere substanțele ce sunt utilizate pentru extracție și vom analiza îndeaproape toate proiectele care merg în această direcție. Este evident că toate criteriile de protecție a mediului se aplică pentru aceste proiecte și Și toate aceste elemente vor fi luate în considerare. Acum, întrebarea este următoarea. Uh, ce anume se va întâmpla concret. Toate aceste subiecte sunt la dispoziția noastră, colegii sunt convinși că trebuie să fim atenți la acest lucru și uh, aceste subiecte sunt îndeaproape uh, urmărite și de mine și de colegi. Acum, autorizarea anumitor substanțe chimice. Voi verifica ceea ce mi-ați spus. Reacția mea inițială ar fi să spun că ar trebui să facem întotdeauna tot ceea ce ne stă în, în uh, putință pentru ca toate criteriile asupra cărora noi am uh, căzut de acord să fie îndeplinite. Avem 136 de substanțe la finalul acestui an. Uh, această săptămână, mâine de altfel, mâine, voi uh, discuta cu Comisia ITRE și vreau să discutăm acest subiect. Cu cât mai repede aceste substanțe se vor afla pe listă și le vom cunoaște, cu atât mai bine va fi. Deci aia este foarte important să nu ne uh, vedem doar când anume vor fi ce substanțe în ce an. Cu cât mai repede, cu atât mai pre, mai, mai, mai, uh, mai clare vor fi uh, discuțiile pentru viitor și vom elimina factorul uh, surpriză. Un alt element din foaia de parcurs, unul, una din țintele din foaia de parcurs, uh, este că aceasta ar trebui să țină seama și de obiectivele strategiei UE 2020. Cred că am explicat deja în introducere uh, acest lucru, dar în ceea ce privește zvonurile pe care le-ați evocat despre o eventuală amânare a foii de parcurs, Drept să vă spun, eu n-am auzit astfel de zvonuri, deci... Acum, în ceea ce privește risipa referitare la uh, produsele alimentare, deșeurile alimentare, e adevărat că e un subiect deosebit de important. Uh, există o acțiune pe care am lansat-o de altfel acum o lună am lansat-o în uh, diferite țări, eu însămi, referitor la acest subiect. Se, o, o inițiativă care se adresează tinerei generații. Și există diferite evenimente organizate care îți explică cum anume trebuie să fii atent la toate aceste subiecte. Este adevărat că un consumator informat și conștient este o, o, o armă, o adevărată armă pe care trebuie și putem să o utilizăm. European semester, uh, I have... Semestrul european. Directiva cu privire la impozitarea resurselor este la ceva distanță va fi nevoie de introducerea acestui punct în uh, programele naționale și asta deja va fi o măsură importantă. Biomasa nu ține direct de portofoliul meu, însă acordăm o atenție sporită acestui aspect. Criteriile de durabilitate pentru biomasă sunt importante com, doamna comisar Hedegaard uh, și uh, comisarul Oettinger sunt cei care se ocupă în mod direct de această chestiune. În orice caz, din punctul meu de vedere, încă o dată, criteriile de durabilitate sunt cruciale. Karl Heinz Florenz a pus o întrebare. De ce este abordarea noastră aceasta? Am dorit să avem un concept uh, vast și am vrut să asigurăm și aplicarea măsurilor. E clar că sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să fim concreți și să aplicăm măsurile. Nu trebuie să așteptăm al șaptelea program de acțiune. Este o chestiune foarte importantă. Lucrăm și la proiectarea ecologică și voi reveni la acest subiect. E clar că aplicarea este esențială și trebuie să um, îi acordăm o atenție sporită. Sper că vom putea face un pas în această direcție odată cu aplicarea acelui de-al șaptelea program de acțiune în domeniul mediului. Judith și întrebarea legată de ținte. Țintele ca parte din uh, semestrul de raportare. Agenția Uniunii, Europeană, Uniunii Europene urmărește îndeaproape subiectul și ne vom spori eforturile vor fi uh, consolidate țintele, inclusiv în domeniul deșeurilor. În orice caz, vrem să introducem mai mulți indicatori și mai multe ținte. Este un aspect strâns legat de eficiența resurselor, eficiența utilizării resurselor. Interzicerea depozitelor de dișeuri. La ora actuală ne luptăm cu problema interzicerii depozitelor ilegale. Sunt țări care încă întâmpină probleme mari în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Există țări care s-au apropiat de obiectivul pe care vi-l doriți, însă în toate țările se pune problema incinerării. Incinerarea nu trebuie să înlocuiască depozitarea, trebuie să punem accentul pe reciclare și reutilizare. și să reducem uh, în general uh, cantitatea de deșeuri. Interzicerea exporturilor. Noi propunem să se acorde o atenție sporită dezvoltării pieței de uh, produse secundare. Există țări care se plâng foarte mult de faptul că exportăm aceste uh, materii. Dacă dezvoltăm o piață a materiilor secundare, o piață secundară, asta va duce la mai puține exporturi. O ierarhie a materiilor prime. Încă nu ne-am gândit la asta. Convingerea mea este că în momentul actual ar trebui să ne axăm pe aplicarea dispozițiilor convenite. Încă e nevoie de acordul statelor membre și sperăm că nu va fi o problemă să obținem acordul dumneavoastră. Întrebarea lui Arsenis Criton în legătură cu atingerea țintelor, dacă mă aștept să se, să se atingă aceste ținte. Nagoya nu este atât de departe și nu putem spune că am făcut progrese foarte mari. anumite măsuri din politica agricolă comună și politica pescuitului merg în direcția cea bună. Însă este greu de spus dacă s-a mers destul de departe. Cred că trebuie să facem mai mult. Cred că în următorul program de lucru ne vom ocupa și de speciile invazive. But, uh, but this is a kind of a dynamic process. So uh, it's really Însă este un proces dinamic. Așa că este greu să spunem la ora actuală dacă mergem în direcția cea bună sau nu. Avem o strategie asupra biodiversității. Am convenit o strategie și ținte cu Consiliul. Discutăm la ora actuală despre acțiunile de întreprins cu Consiliul și în Consiliu domnește o atmosferă destul de bună. Singura problemă este aceea a integrării în politica agricolă comună și în politica pescuitului. Întrebarea este dacă Consiliul de Mediu poate să facă acest lucru și dacă se pot integra aceste ținte în uh, cadrul financiar multianual. În orice caz, este foarte important să aplicăm măsurile pe care le-am convenit la Nagoya. Domnului Ader pot să-i spun că sunt de acord cu ceea ce a spus. Reciclarea este foarte importantă. Este mai important să reciclezi decât să începi uh, extra, extrageri care nu sunt uh, câtuși de puțin sigure. și sunt de acord cu dumneavoastră în privința faptului că trebuie să promovăm toatele, toate rezultatele cercetărilor care sunt în curs, în, inclusiv în ceea ce privește uh, transformarea, procese de transformare care sunt toxice. Pentru a răspunde la întrebarea domnului Fernandez cu privire la eficiența energetică, Acest aspect nu ține direct de răspunderea mea, însă am adoptat un document care spune că trebuie să reducem decalajul pe care îl avem în acest domeniu. S-a menționat faptul că Comisia uh, va Uh, lua măsurile necesare pentru a se merge în direcția cea bună, și anume un regulament obligatoriu. În ceea ce privește deșeurile biologice, am explicat de ce considerăm că nu e nevoie de o directivă. Asta nu înseamnă că nu avem în vedere ținte în acest domeniu. Intenționăm să adoptăm ținte, Cealaltă observație pe care vreau să o fac este că statele membre au deja o legislație care poate să le impulsioneze să facă mai mult în acest domeniu. După cum spuneam însă, avem în vedere eventual adoptarea de ținte. Inovația. vorbim pe de-o parte despre producție și pe de-o parte despre consum. Atunci când vorbim despre producție, aici uh, intervine proiectarea ecologică. Și personal, cred că este un instrument foarte puternic. Știu că unii se tem că birocrația poate crește foarte mult dacă punem accentul pe acest uh, domeniu, însă cred că este foarte important să ne gândim încă de la conceperea unui produs care sunt materiile folosite, cum poate fi reciclat, reciclat și așa mai departe. Al doilea aspect este etichetarea ecologică, informarea consumatorilor. Este important să nu avem multe etichete ininteligibile, ci etichete care să-l ajute pe consumator să decidă. În trecut, inovația a dus la foarte multe progrese, mai multe decât ne-am aștepta. Malthus a uh, spus acum câteva secole că populația va crește mult prea mult Și atunci când s-au introdus căruțele în orașe, uh, unii au protestat și au spus că trebuie să nu se mai uh, uh, folosească transportul cu căruța din cauza deșeurilor biologice rezultate. Nu vreau să spun că nu ar trebui să avem o atitudine activă și că nu trebuie să uh, promovăm politicile potrivite. Nu vreau să spun că nu trebuie să luăm măsuri legate atât de uh, cerere cât și de ofertă. Ceea ce spun însă este că inovația poate fi o soluție și dacă adoptăm măsuri de stimulare, vom obține soluții și datorită inovației. Cred că sectorul industrial are nevoie de un semnal clar și primește acest uh, semnal. Trebuie să se concentreze asupra productivității resurselor. Este esențial să facă acest lucru. În sfârșit, calitatea aerului. Avem o problemă cu calitatea aerului. Multe probleme au rămas deschise. La începutul anului am discutat cu colegiul comisarilor, am vrut să obțin acordul colegilor pentru că nu puteam rezolva această problemă fără acordul comisarului uh, în domeniul transportului, pescuitului, comisarii care se ocupă de alte sectoare economice. Am obținut acest acord și lucrăm la ora actuală la propuneri în domeniul calității aerului. Asta nu înseamnă că vor dispărea toate problemele legate de particulele din atmosferă. Sunt probleme destul de grave mai ales în sectorul transporturilor, ne concentrăm asupra măsurării concentrațiilor de particule și asupra măsurilor de luat. Cred că trebuie să ne axăm pe sănătatea consumatorilor. Organizația Mondială a Sănătății ne spune că e nevoie de um, modificarea standardelor actuale, pentru că există o legătură foarte mare între sănătate și mediul înconjurător. Deci atunci când vom face propuneri de politică în domeniul calității aerului, vom, uh, ne vom lua foarte în serios uh, sar, misiunea. Mulțumesc, domnule Potocnic. Știu că sunteți foarte atent la întrebări. Ați uh, răspuns la aceste întrebări și ați arătat și ce înseamnă utilizarea eficientă a resurselor. Vă mulțumim pentru implicare această problematică este în mâini bune. Veți uh, merge să vă întâlniți și cu alte comisii din Parlamentul European. Veți discuta cu Comisia ITRE, veți discuta despre competitivitate. Sperăm că membrii Comisiei ITRE sunt la fel de interesați și de ocrotirea ecosistemelor. Vă mulțumesc foarte mult. Dezbaterea care urmează este dezbaterea raportului cu privire la utilizarea eficientă a resurselor și discuția cu dumneavoastră a fost foarte interesantă în acest sens. Vă urez succes în uh, integrarea acestei chestiuni în toate portofoliile Comisiei. Vă mulțumesc foarte mult și ne vom revedea în curând. Okay, then we straight away Cam. Trecem direct la raportul lui Jan German Gerbranti. Raport pe care l-a pregătit pentru noi este aceeași temă, de fapt, o Europa eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Am avut o dezbatere foarte largă acum, poate am putea să nu discutăm la fel de mult acum, și poate, uh, Ian, ai putea să ne spui care sunt reacțiile tale la discuția noastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu voi avea nevoie de 32 de minute, voi fi mult mai succint. Cu toate acestea, datorită importanței acestei uh, teme, cred că ar trebui să discutăm cât de cât în detaliu acest uh, document de lucru. Aș dori să încep cu un cotidian. Dacă este să vedem cotidianele de astăzi, toate titrează pe prima pagină uh, povești importante despre criza economică, criza din Europa și așa mai departe. Și cred că ar trebui să fim atenți ca această criză economică să nu ne orbească în fața unor uh, modificări fundamentale care se manifestă de asemenea. În ultimele două ore s-a spus că vom ajunge 9 miliarde de oameni pe planetă în câțiva ani și poate un lucru și mai grav este că din ce în ce mai mulți uh, oameni devin, tot mai multe persoane devin parte a uh, clasei mijlocii, clase de mijloc și au un comportament uh, ca atare. Și este foarte clar, așa cum uh, a menționat uh, comisarul. Uh, este foarte, sunt foarte importante ideile clubului de la Roma și uh, documentul prezentat în 1972. Uh, ce spune acest lucru? Planeta este prea mică pentru a ne susține pe toți. Și datorită acestor modificări fundamentale, este foarte clar că și economia se va schimba într-un mod dramatic. Resursele sunt tot mai uh, puține, fie că este vorba de motive geologice sau de motive politice. Motivele nu sunt importante la, până la urmă. Avem tot mai puține resurse la dispoziție și acestea sunt din ce în ce mai scumpe. Și eu sunt convins de faptul că lipsa de resurse reprezintă uh, un vector principal înspre această, înspre o revoluție ecologică. Apoi, uh, un alt vector important este politica legată de mediu și apoi preferințele consumatorilor. Și vedem că tot mai mulți consumatori își doresc să aibă un, să aibă un consum uh, sustenabil și Uh, mai ales întreprinderile care țin seama de această tendință uh, sunt, devin mai numeroase. Toate aceste lucruri înseamnă, și acest lucru l-am amintit într-o întrebare adresată Comisiei mai înainte, înseamnă că eficiența resurselor uh, nu trebuie abordată și nu trebuie să discutăm de ea doar în timpuri de criză economică, ci trebuie să discutăm despre acest lucru uh, tocmai pentru că ne aflăm în mijlocul unei crize economice și Parlamentul ar trebui să transmită un mesaj în acest punct de vedere statelor membre și comisie și acest mesaj ar trebui să fie că lucrurile sunt mai urgente decât se crede acum. Ținând seama de relevanța economică acestei uh, teme, pentru mine este foarte evident că ar trebui să lucrăm împreună cu sectorul industrial pentru a ajunge într-o situație în care economia va consuma mai puține resurse. Pentru noi, ca politicieni, este imposibil să creăm o Uniune Europeană care consumă mai puține resurse fără sectorul industrial. Nu doresc pur și simplu să întrebăm industria ce își dorește și apoi să îndeplinim aceste cereri, ci trebuie să fie vorba de o colaborare. Și aș cere sectorul industrial să, aib, să, să, de, să fie mai uh, concret. Am discutat cu foarte mulți actori din industrie în ultimele luni și cumva sunt activi, este adevărat, dar cred că nu sunt suficient de concreți în legătură cu ceea ce putem face noi, politicienii, pentru a ajunge la o Europa mai eficientă. Există modele care funcționează foarte bine, uh, companii care investesc foarte mult în eficiența resurselor, sunt conștienți de acest lucru, deoarece văd uh, în costurile lor cât de importante sunt, uh, cât de importantă este eficiența resurselor, dar prea multe companii și mai ales asociații de companii, și acest lucru a fost uh, subliniat și de către comisie, fie nu sunt suficient de conștiente de acest lucru, fie, își, fie protejează pur și simplu interesele membrilor acelor uh, asociații. Tocmai m-am, tocmai m-am uitat la un uh, raport venit din China, raport în care se spune că în China este nevoie de mai multe investiții într-o economie uh, sustenabilă, lucru care va duce la crearea de 9, de 9 miliarde și jumătate de locuri de muncă. Cred că acest lucru este valabil și pentru Uniunea Europeană. Există argumente economice puternice pentru a investi într-o economică mai uh, durabilă. Și aș cere asociațiilor industriale să devină mai uh, ambițioase. Din punctul nostru de vedere, cred că avem nevoie de uh, atât de stimulente cât și de sancțiuni. Stimul, uh, stimulente de a investi într-o infrastructură mai bine, eventual uh, companiile ar trebui să aibă uh, o mai mare flexibilitate pentru a ajunge la această situație, dar și sancțiuni. Și mă gândesc aici la uh, impozitare, deoarece uh, impozitarea ar putea să funcționeze și ca un uh, stimulant. Dacă impozităm mai mult resursele, de exemplu, vor putea fi reduse taxele pe uh, forța de muncă. Comisia s-a referit de asemenea la um, țintă, la obiective și din punctul meu de vedere Comisia este prea lentă în introducerea unor asemenea obiective. Domnule președinte, care ar trebui să fie rolul Parlamentului? După părerea mea, cred că trebuie să subliniem faptul că situația este foarte urgentă. Uniunea Europeană este foarte vulnerabilă din punctul de vedere al resurselor. Suntem continentul care depinde cel mai mult de uh, materii prime, de resurse importante, un lucru care ar trebui să ne îngrijoreze. Uh, unele state membre își asigură ă, materiile prime, se gândesc la formarea unor provizii, dar, în general, Uniunea Europeană nu are un rol de lider. Industria germană face foarte mult, ă, este foarte unită ă, pentru a se asigura că au suficiente metale rare la dispoziție, dar de ce să facă acest lucru doar industria germană? de ce nu ar putea profita de o poziție mai puternică a Uniunii Europene și ce uh, folosim, la ce folosește politica națională, ținând cont de faptul că politica comercială de schimb este o uh, politică europeană, nu una națională. Și mă gândesc la anumite măsuri concrete, aș dori să le cer colegilor să le analizeze și să îmi prezinte comentariile și remarcile pentru a le putea include în raportul meu final și mă gândesc la măsuri concrete în domeniul politicii, de, um, politicii comerciale. În legătură cu politica pentru deșeuri s-au adresat diferite întrebări comisiei și în acest moment strategia noastră a deșeurilor cred că se concentrează prea mult pe un lucru de care ar trebui să ne scăpăm și nu pe un lucru care de fapt reprezintă o resursă în sine. Uh, de ce orașele plătesc în continuare uh, companii, uh, companii să colecteze aceste deșeuri urbane, uh, renunțând la această resursă foarte importantă. Ar trebui ca situația să fie invers. Companiile de deșeuri ar trebui să plătească orașele pentru colectarea acestor deșeuri. Eco inovare și eco design. Este foarte important să stabilim, să stabilim niște criterii foarte uh, strânse, foarte severe pentru eco-design. Uh, În acest moment, unele produse sunt astfel uh, proiectate, uh, astfel încât uh, materiile folosite, materialele folosite nu mai pot fi aruncate apoi. Deci, cred că avem nevoie de o agendă mai ambițioasă. Apoi, uh, subvențiile care uh, afectează mediul înconjurător. Uh, Comisia, Euro- Comisia a amintit această sumă de 54 de miliarde care merg în acest uh, domeniu, uh, din domeniul uh, autoturismelor. Haideți să ne gândim ce am putea să facem cu, acest, cu acești bani. Apoi, um, inov- inovarea. Trebuie să găsim alternativă pentru resursele pe care le folosim acum. Este imposibil uh, să ne atingem obiectivele în ceea ce privește energiile regenerabile dacă vom depinde uh, de aceste metale rare, așa cum facem acum, să renunțăm la prevederi birocratice și acest lucru este foarte important în acest domeniu. Semestrul european a fost menționat de către comisar și aș dori să-i mulțumesc pentru atitudinea puternică legată de acest semestru european este unul din puținele instrumente economice prin care putem folosi statele membre să țină seama de eficiența resurselor. Și în final, trebuie să ne gândim la modul în care uh, consumăm noi uh, produse. Aș dori, mi-ar plăcea să spun că doar prin inovare vom putea să ajungem la o, folos- la o folosire eficientă a resurselor în Europa, însă mă tem că inovarea nu este suficientă. Trebuie să ne concentrăm și pe modelul de consum și aici este inclusă și uh, dieta noastră alimentară. Vedeți că este vorba de elemente uh, concrete care vor fi aprobate și respinse de diferitele grupuri politice din acest Parlament, dar sunt convins de faptul că o strategie va, se va bucura de succes doar dacă include elemente din ambele părți. Într-adevăr, trebuie să, aș, să ajutăm industria prin inovare, prin flexibilitate, prin asigurarea um, resurselor, securității resurselor, dar uh, Uh, trebuie să abordăm și aceste subvenții care dăunează mediului înconjurător, să stabilim, stabilim niște uh, designuri mai stricte pentru produse. Trebuie să ne depășim zona noastră de confort, să acceptăm măsuri pe care nu le-am acceptat în mod normal. Și indiferent că spunem că suntem în mijlocul unei crize sau la începutul unei noi revoluții industriale, avem nevoie în ambele cazuri să ne dăm seama că lucrurile sunt mai urgente, că trebuie să trecem la acțiuni mult mai uh, rapide, mult mai repede decât acționează Consiliul și Comisia. Cred că aceasta este una din principalele responsabilități ale acestui Parlament, să accelereze acest proces de trecere la o utilizare mai eficientă a resurselor în Europa și, domnule președinte, aștept cu nerăbdare reacțiile colegilor mei pentru a ține seama de ele în proiectul meu de raport. Vă mulțumesc! Yeah, thank you very much, uh, Germian, uh, for an excellent working. Mulțumesc foarte, document excelent cu foarte multe idei bune pentru raportul nostru, pe care le vom folosi ulterior. Ați menționat uh, toate instrumentele și posibilitățile, direcțiile în care putem merge. Ați menționat nu numai industria, cât și consumatori, întreaga societate, care trebuie să-și schimbe comportamentul și să adopte un comportament mai sustenabil. Ați menționat de asemenea și foarte multe din activitățile noastre am putea spune că avem la dispoziție cam 20 de minute pentru această dezbatere. Și aș dori să știu cine anume dorește să ia cuvântul. O persoană, două. Sunteți pe listă, sunteți pe listă. Atunci, haideți mai bine să începem cu cei care se află pe listă. Mai întâi, Carl heinz Flores, dar se pare că nu este în sală. Atunci, imediat, dumneavoastră, dar vă rog, aveți cuvântul. Doamna Merches, mulțumesc, domnule președinte. Și aș dori să mulțumesc și colegului nostru pentru acest document foarte bun, cu idei foarte bune și pot să vă spun că vă susțin. Vă susțin în ambițiile dumneavoastră și în ambițiile domnului comisar și veți vedea că mare parte din membrii acestei comisii sunt cu adevărat și ei foarte ambițios și vor susține ideile dumneavoastră. Așa cum am spus și domnului comisar Potocnic, un lucru clar. Întrebarea este următoarea. Cum? Cum anume ne vom uh, îndeplini noi, vom realiza concret aceste ambiții? Cum vom face în așa fel încât această politică să fie una uh, cheie? Pentru că nu știu dacă avem suficiente instrumente la dispoziție pentru care să fie la înălțimea ambițiilor noastre. Cu toții ne dorim să ajungem la acel paradis la care visăm. Dar uh, în momentul de față, cum vom face acest lucru încă nu prea e clar. De aceea aș dori să vă întreb. Am putea eventual să punem la punct un sistem care să funcționeze între diferitele state membre și care să permită acestora să facă schimb de bune practici. Uh, există anumite centre de inovație peste tot în Europa și trebuie să profităm de experiența lor, pentru că informația nu, este, nu, nu circulă, nu este împărtășită. Apoi, avem foarte multe uh, sisteme de etichetare, cu etichete ecologice, cu etichete verzi și așa mai departe. Însă aceast, aceste sisteme de etichetare nu știu dacă mai sunt în continuare viabile. Avem, la un moment dat, exista un, o etichetare uh, ecologică uh, care treptat s-a regăsit peste tot, pe toate produs, produsele și nu mai avea nicio valoare în sine. De aceea trebuie să vedem cum vom putea schimba sistemul de etichetare și adevărat că și consumatorul și dorințele consumatorului trebuie să fie luate în considerare. Sunt de acord cu dumneavoastră că acel comportament al consumatorului ce trebuie schimbat este un lucru esențial și ne putem pune întrebarea cum putem face acest lucru. Informarea poate că nu e suficientă, instaurarea anumitor sisteme de etichetare noi poate nu va fi un lucru suficient de asemenea. De aceea poate că uh, Uniunea Europeană nu are singură acele competențe pentru a interveni la acest uh, nivel. Apoi, ați evocat taxarea și impozitarea. Sunt de acord cu dumneavoastră. că trebuie să punem capăt acelor subvenții care nu sunt sustenabile, care nu sunt durabile și asta ține de competența Uniunii Europene, să vedem cum putem face acest lucru. Cum anume uh, se poate face asta. Mai întâi avem nevoie de o privire de ansamblu și abia apoi să putem lua decizia care sunt subvențiile ce nu vor mai fi uh, acordate. De aceea cred eu că în acest raport poate că ar fi o cale să introducem această idee, această soluție. Apoi, ați menționat de asemenea și inovația și sprijin acest lucru. Cred că este foarte important. Comisia trebuie să vină cu o dimensiune orizontală în strategia UE 2020, tocmai pentru a promova cercetarea și inovația. Și trebuie să ținem seama, să ținem cont de aceste idei, de aceste ambiții, în așa fel încât acestea să se înscrie în mod clar în strategia UE 2020. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră. Am încercat să acoperi toate uh, elementele pentru ca ambițiile noastre să devină ceva concret. Domnul președinte, mulțumesc. Bas Aicot are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că o petrecere olandeză, așa că mă alătur și eu celorlalți. Ehm, da, o mai bună utilizare a resurselor, mai multă eficiență. Iată câteva idei pe care olandezii le iubesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru asta și vă mulțumesc pentru acest document de lucru extraordinar. Sunt de acord uh, cu ideea că dumneavoastră v-ați concentrat pe elementele cele mai importante în acest document și acum este foarte important să ajungem cu, să venim cu propuneri concrete, mai ales din partea Parlamentului. Pentru că mi-e teamă că nu cumva, până la urmă, să fim cu toții de acord asupra importanței pe care o are utilizarea eficientă a resurselor, să fim de acord cu agenda și până la urmă să nu ajungem la nimic concret. De aceea cred eu că raportul Parlamentului trebuie să fie unul foarte clar și să fie transmis Comisiei și Consiliului, punând accentul pe lucrurile importante. Dacă într-adevăr vă doriți progres, dacă într-adevăr doriți să, să acționați, vă rugăm să o faceți rapid. Există aspecte cruciale în acest document care au fost abordate de dumneavoastră și cred că ar trebui poate să fixăm și anumite subținte. Există acele ținte, dar ar trebui să avem și niște subținte. Uh, spre exemplu, în ceea ce privește apa, în ceea ce privește uh, materiile prime, în ceea ce privește utilizarea uh, terenurilor. Uh, nu ne referim aici doar la uh, uh, eficiența energetică, spre exemplu, în uh, utilizarea uh, la nivelul uh, familiilor, ci per ansamblu. Cred că aici sunt câteva direcții cruciale și Parlamentul trebuie să fie extrem de concret în aceste, cu aceste subținte. Un alt aspect deosebit de important în care mi-aș dori să avem câteva propuneri concrete din partea Parlamentului um, e vorba de schimbarea sistemului de impozitare. Dacă ne uităm de-a lungul istoriei cum s-a organizat sistemul de uh, taxare, dacă ne uităm cât de mult au fost, a fost taxată forța de muncă uh, în ultima vreme și dacă ne uităm cum au crescut costurile de producție, spre exemplu o creștere de 40%, ei bine, E logică, economia noastră uh, până în prezent n-a avut ocazia să analizeze de aproape cât de importantă este uh, utilizarea re- eficientă a resurselor, ci a încercat să obțină productivitate prin o utilizare mai eficientă a forței de muncă. Însă acum a venit momentul să acordăm atenție și celei de-al doilea aspect. Și astfel o putem face prin schimbarea sistemului de impozitare. Uh, uh, o impozitare mai uh, slabă în ceea ce privește forța de muncă și o impozitare mai puternică în ceea ce privește resursele. Pentru că impozitarea, într-adevăr, poate duce la o schimbare concretă. și poate că într-adevăr, va trebui să uh, salutăm această propunere și anume instituirea unei directive pentru impozitarea resurselor, tocmai pentru a lansa dezbaterea, pentru a face ca lucrurile să avanseze. Deci aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră în calitate de raportor și așteptăm să existe propuneri uh, concrete în ceea ce privește impozitarea și diferitele abordări sectoriale, politicile de pescuit, politica agricolă comună și așa mai departe și alte politici care nu au fost uh, până în în momentul de față uh, evocate și uh, sper să nu uh, ne aflăm din nou într-o situație în care vom avea un raport extraordinar, dar doar Parlamentul va fi la curent de el. Mulțumesc! Thank you, well, Oreste Rossi. Mulțumesc, Oreste Rossi, acum comentat. Sì, grazie Presidente, per una volta sono stranamente... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de acord cu colegul din partea verzilor. E adevărat că nu trebuie să redactăm documente doar pentru plăcerea de a redacta documente. Ar trebui ca aceste documente să aibă și o urmare concretă. Acest document de lucru, în fond, este o bază de lucru foarte bună, care ne permite să abordăm toate aceste aspecte așa cum ne s-a cerut din partea Comisiei. Dar mai sunt și câteva aspecte care în principiu ar trebui să fie clarificate. Am mai multe puncte notate, dar vreau să fiu concis, așa că n-am să menționez decât punctele esențiale în această etapă. Spre exemplu, în momentul în care în acest document ne referim la întărirea anumitor avantaje comerciale pentru acei producători sau acele produse ecologice care respectă mediul. Da, facem acest lucru doar pentru produsele europene sau și poate că e un lucru deosebit de important și pentru produsele pe care le importăm. Ați evocat China din aur. Cu toții știm că pentru jucării, pentru produsele din plastic, pentru uh, produsele din hârtie și așa mai departe, toate astea sunt fabricate în China. Apoi, deșeurile, nu se știe foarte bine ce se întâmplă cu ele, nu sunt reciclate și așa mai departe. Uh, deci toate aceste lucruri, toate aceste deșeuri sunt până la urmă ajung undeva în fluvii și au un impact asupra mediului, poluează enorm. Acum, în ceea ce privește produsele, doar produsele uh, fabricate în Europa sau și produsele importate, spre exemplu din China, pentru că în fond, dacă stăm bine și ne gândim, sunt niște produse mizerabile pe care le importăm din China, cu produse, uh, aș spune eu, periculoase atât pentru ei cât și pentru noi. Deci dacă ne dorim să respectăm, să protejăm mediul înconjurător, atunci acest sistem de taxare trebuie să se aplice tuturor produselor, nu doar europene. Comisia ne spune că trebuie să taxăm pe cei care poluează și nu pe cei care nu poluează. Și iată că uh, vom schimba, deci, sistemul de impozitare. Taxăm mai puțin forța de muncă și mai mult uh, poluarea. Comisia își dorește o directivă în acest sens pentru a putea crește impozitarea, spre exemplu, în ceea ce privește metanul. Metanul fiind o, o substanță mai puțin poluantă. Dar fiscalitatea pentru acest uh, produs este una uh, care poate fi sporită în funcție de ceea ce spune Comisia. Atunci, din două una, fie taxăm mai mult metanul, fie taxăm mai mult celelalte surse care sunt uh, mai poluante, dar mie nu mi se pare logic. Apoi, se vorbește de asemenea despre finanțarea anumitor proiecte care ar fi mai puțin energivore. Și ce se va întâmpla cu centralele care, știu eu, încă mai utilizează lemne sau știm că a, aceste centrale au fost deschise, au fost instaurate, da? Uh, ce vom face? Le vom închide? Uh, știm că există această poluare cu particule fine în aer, cu... Uh, ce vom face până la urmă? Vom închide aceste instalații și cum anume vom finanța închiderea acestor instalații? Am finanțat anumite proiecte și acum vom hotărâ că, de fapt, ar fi mai bine să le închidem. Uh, nu mi se pare prea, prea clar. Și apoi, în final, încă un alt aspect, care mie mi se pare un, a fi destul de grav, e acea uh, rata de uh, particule fine Știm, spre exemplu, că în Finlanda această rată, acolo există 5 milioane de locuitori și rata de acolo nu poate fi comparată cu cea din Germania sau din Italia, acolo unde există zone industriale foarte puternice. Nu putem face astfel, o astfel de comparație, deci uh, trebuie să fim atenți cum se fac aceste comparații. Deci noi ceea ce încercăm este să explicăm acest lucru diferitelor regiuni europene. Uh, încercăm să fixăm anumite praguri și când se fixează anumite praguri de poluare, uh, e bine, anumite decizii trebuie luate. În Germania, spre exemplu, s-a făcut o muncă de cercetare deosebit de interesantă, în care s-a demonstrat că dacă vrem să respectăm acele praguri, ar trebui să închidem foarte multe activități industriale, pentru că, de fapt, vântul ce face? Deplasează anumite particule fime dintr-o regiune în alta și depășim acele praguri. Deci, este evident că anumite industrie în Europa ar trebui să fie închise dacă ne dorim să respectăm toate aceste criterii. Cum vom face pentru a fi viabil? Vă mulțumesc. Nu dorim să închidem lucruri, ci să curățăm anumite lucruri. Cine a fost ultimul vorbitor? Da, cred că asta este vorba de Richard Seber. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportorul nostru din umbră, Karl Heinz, din păcate nu este acum, vorbesc în numele lui. Dacă este să vorbim despre uh, resurse eficiente, cred că uh, nu trebuie să uităm că urmărim obiective de protejare a mediului, dar și obiective economice. Dacă este să vorbim despre aceste semnale legate de prețuri, atunci uh, eficiența resurselor este foarte importantă. Am văzut acest lucru foarte clar în ultimii ani, dar există și unele sectoare unde piața nu funcționează foarte bine. Cred că trebuie să ne gândim foarte bine ce structură a prețurilor uh, ne dorim să o influențăm sau nu. Este vorba de o uh, întrebare politică fundamentală pe care trebuie să ne, să ne punem. În anumite domenii prețurile funcționează foarte bine și acolo cred că legiuitorul ar trebui să intervină cât mai puțin. În alte domenii aer curat și așa mai departe, este mai greu cu prețul și acolo am avea o sarcină concretă. Dacă este să vedem care este situația cu calitatea apei, cu calitatea aerului, trebuie să fim atenți că în Europa avem regiuni unde există difer- diferențe foarte mari. Um, la mine acasă consumăm, de exemplu, doar 2% din resursele de apă. Dacă ne stabilim niște obiective foarte ambițioase, nimeni nu va înțelege acest lucru. Acest lucru ar fi complet contraproductiv. Până la urmă, nu trebuie să uităm care sunt uh, obiectivele Uniunii Europene. Uh, să impunem prea multe uh, restricții legate de apă nu este întotdeauna, întotdeauna cea mai bună idee sau nu în toate regiunile. Acum, în ceea ce privește uh, proiectarea ecologică a produselor, trebuie să ne gândim foarte mult și la uh, lucrurile specifice fiecarei regiuni. Să nu uităm de acest lucru, pentru că avem nevoie de acceptanța politică a populației. Este un lucru foarte important. Apoi, trebuie să discutăm, trebuie să vedem foarte exact unde ne dorim să ajungem, ce mecanisme avem la dispoziție pentru a ajunge acolo și uh, să ținem seama de fiecare sector uh, în parte, de fiecare regiune în parte. În parte. Deci, doar așa uh, vom ajunge la efectele pe care ni le dorim. Suntem de acord, desigur, cu obiectivele generale, dar dificultatea se regăsește ca întotdeauna în detalii pentru a ne atinge aceste obiective. Cred că Comisia a făcut uh, foarte bine să aducă în centrul discuțiilor uh, aspectele de mediu, în centrul diferitelor politici agricole și așa mai departe. și pe această cale trebuie să mergem mai uh, departe și și Parlamentul European trebuie să uh, întărească și să sprijine comisarii care fac acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum dau cuvântul reprezentatului Direcției Generale pentru Mediu. Yeah, thank you. Uh... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc raport raportorului pentru un proiect excelent. Împărtășim diagnosticul pe care îl pune și împărtășim și anumite orientări pe care le stabilește acest raport. Aș vrea să mulțumesc vorbitorilor pentru propunerile lor concrete și aș vrea să-l asigur pe domnul Gerbrandi că Comisia Europeană împărtășește părerea lui în ceea ce privește urgența de a trece la acțiuni concrete de aplicare a foii de parcurs. Vrem să cooperăm strâns cu Parlamentul European pentru a dezvolta și mai mult aceste idei și această urgență ne face să ne propunem să venim cu ținte până în 2013. Uh, și este o provocare de a elabora ținte și obiective. Suntem perfect conștienți de acest lucru. Atunci când uh, propunem ținte, trebuie să facem evaluări de impact pentru a vedea care este efectul acestor ținte asupra diferitelor state membre, asupra diferitelor sectoare. Trebuie să ținem cont de aceste efecte dacă vrem să obținem un rezultat acceptabil. Vă mulțumesc încă o dată și sper că vom colabora în acest domeniu delicat. Mulțumesc. Cred că am vorbit despre utilizarea eficientă a resurselor timp de două ore și jumătate. Merita să facem acest lucru pentru că subiectul este important. Domnul Germandi a ascultat diferitele intervenții și cred că va redacta un proiect de raport și vom avea ocazia să discutăm despre acest proiect uh, în detaliu și mai uh, încolo. Foarte pe scurt, domnule președinte, spune domnul Gerbrandi, a fost foarte interesant să, ascult să ascult uh, intervențiile colegilor. Sigur că impozitele, țintele, semnalul pe care reprezintă prețurile vor reprezenta subiecte controversate de discuție. După cum spuneam în introducere, trebuie să ne depășim zona de confort și să uh, raliem toate forțele politice. Această chestiune este mult prea importantă pentru a ne uh, limita la ideile originare voi uh, dezvolta ideile care au fost uh, menționate aici și uh, asigur pe domnul Eichhout că intenționez să propun un proiect de raport foarte concret. Mulțumesc! Mulțumesc pentru munca făcută și trecem astfel la următorul punct de pe ordinea de zi. O altă temă importantă o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050. Raportorul este Chris Davies. A muncit foarte mult la acest raport pe care îl avem acum pe masă. Domnule președinte, Uniunea Europeană nu s-a angajat să-și reducă emisiile de dioxid de carbon după 2020. avem intenția de a insista pentru a se ajunge la un acord internațional înainte de a adopta măsuri mai ambițioase. Trebuie să acceptăm însă faptul că nu se va ajunge la un acord internațional pe bazele pe care le speram noi în viitorul apropiat. Însă nu se pune doar problema reducerii emisiilor de dioxid de carbon. Pentru că noi nu reprezentăm decât 12% din emisii pe plan mondial. Europa trebuie să dea un exemplu. Ceea ce contează este cum acordăm stimulente economiei. Și asupra acestui aspect m-am concentrat în raport. Vrem să impulsionăm economia și vrem să dezvoltăm linii directoare clare pentru investițiile de din viitor. În ceea ce privește energia, companiile energetice trebuie să investească în energiile regenerabile și guvernele subvenționează energia regenerabilă, însă energiile fosile sunt încurajate în continuare uh, de mister. La ora actuală, uh, combustibilii fosili nu sunt o opțiune atrăgătoare din cauza prețului, prețului uh, certificatelor de emisii. Există temeri că prețurile acestea vor uh, fi în continuare mari și există temerea că activele dezvoltate în acest domeniu vor deveni uh, mult prea costisitoare. Trebuie ca investitorii să beneficieze de prevederi clare și această foaie de drum poate fi un cadru în care Comisia să vină cu propuneri concrete pentru viitor. Este un raport scurt. Parlamentul impune o anumită lungime a raportului. Voi uh, accepta amendamente și voi transmite o copie a amendamentelor. Comisia ITRE votează săptămâna aceasta partea din raport care i-a revenit și, din câte am văzut, merge într-o direcție pe care comisia noastră o împărtășește. În raportul acesta aprob foaia de parcurs a comisiei și reperele pe care le propune pentru 2030 și 2040. În felul acesta vom dispune de o bază de plecare pentru inițiativele politice. Important este să reparăm sistemul de comercializare a emisiilor. Acest uh, sistem este instrumentul nostru cheie, ori, la ora actuală, nu încurajează investițiile în uh, tehnologiile cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Un, uh, carbonul a ajuns la un preț de 9,50 euro. Cu toții ne-am așteptat că prețul carbonului va ajunge la 30 de euro însă iată că ne-am, ne-am înșelat. Prețul carbonului este foarte departe de nivelul la care ar trebui să fie. Trebuie să reparăm, deci, sistemul de comercializare a emisiilor, a certificatelor de emisii, trebuie să punem deoparte certificate și să ajustăm obiectivele de reducere pe termen lung la nivelul actual de reduceri nu vom reuși să atingem ținta pe care ne-am propus-o pentru 2050. Nu trebuie să creștem ținta imediat, trebuie însă să fixăm o dată, fie că e vorba despre 2020, fie că e o dată uh, mai uh, în viitor. Există câteva elemente controversate pe care aș vrea să le menționez. În primul rând, este vorba despre investițiile în tehnologii scăzute de uh, emisii uh, de carbon și stabilirea unui preț minim pentru certificate. Comisia este împotrivă pentru că uh, spune că dacă se fixează un preț minim, unii vor uh, pleda și pentru introducerea unui preț maxim. Eu nu cred că acest uh, preț de rezervă trebuie să fie fixat la nivelul uh, pe care îl sperăm noi. Trebuie însă să existe acea încredere că piețele nu se vor prăbuși. E nevoie de un preț suficient de mare pentru ca Uh, să nu se descurajeze investițiile. În ciuda a ceea ce am făcut deja în uh, privința sistemului de comercializare a emisiilor, nu există la ora actuală acea încredere. Apoi, Comisia ar trebui să vină cu o propunere în ceea ce privește energiile regenerabile, ținte pentru 2030. Este clar că e nevoie de ținte pentru că țintele duc la um, realizări mai importante. Există și argumentul că dacă se vine cu o țintă pentru energiile regenerabile, se distorsionează piețele și statele membre ar trebui să-și atingă obiectivele de reducere a emisiilor așa cum cred de cuvință. Însă acest punct este controversat și sunt gata să particip la dezbatere. În general, se pare că țintele în domeniu dau rezultate. Un alt argument este că nu trebuie să excludem niciun mijloc pentru a ne atinge obiectivele. S-a dezbătut în această comisie de multe ori chestiunea nucleară. Energia nucleară este o modalitate de a uh, reduce emisiile de dioxid de carbon. Unele țări membre vor să uh, pună accentul pe energia nucleară. În ceea ce privește captarea și stocarea carbonului, unele țări nu au vrut să aprobe legislația care stă la baza um, tehnologiilor acestora. La ora actuală se amână aceste măsuri însă este suficient să citești rapoartele Agenției uh, Internaționale Energiei pentru a-ți da seama că dacă vrei să ajungi la reducere de emisii pe care ne dorim, uh, captarea și stocarea carbonului are un rol imens de jucat și trebuie uh, promovată. O propunere pe care o fac în raport este ca centralele care funcționează pe bază de combustibil fosil, mai ales cele care funcționează pe bază de gaze, să nu poată opera mai mult de 10 ani înainte de a fi supuse unui proces de uh, revizuire, de analiză. Statele membre ar trebui să spună puteți să continuați să funcționați dacă vă reduceți emisiile prin uh, utilizarea tehnologiei de captare și stocare a carbonului. Nu vreau să introduc uh, obligativitatea acestor tehnologii la centralele care funcționează pe bază de gaze, însă aș vrea ca acest concept să fie recunoscut și să fie uh, aplicat. Pentru că, în caz contrar, există riscul Uh, unei uh, concentrări asupra gazelor în anul următor și riscul este să ne trezim cu foarte multe active care produc foarte mult dioxid de carbon și care nu sunt concepute în așa fel încât să înlăture uh, dioxidul de carbon și să-l stocheze în subteran cei care dezvoltă astfel de active trebuie să aibă în vedere această posibilitate de la bun început. Și o ultimă propunere pe care vreau să o fac, domnule președinte, este legată de delocalizarea carbonului. Nu are rost să folosim produse fabricate în alte țări, fabricate cu emisii de dioxid de carbon, produse care ar fi putut fi la fel de bine, ar fi putut fi fabricate în țările noastre cu aceleași emisii. Problema este că de multe ori cei care sunt uh, pentru măsuri um, cu privire la delocalizarea carbonului sunt preocupați și de Uh, adaptarea noastră la economia mondială. Producătorii de aluminiu spun clar că producția de aluminiu nu are viitor în Europa. Nu avem cum să creăm condiții egale pentru producătorii europeni și pentru cei din alte țări. E nevoie de măsuri de luptă împotriva localizării carbonului și acestea includ tarifele la granițe, însă uh, aceste tarife trebuie să se aplice atunci când delocalizarea carbonului este dovedită. În sfârșit, domnule președinte, am început prin a spune că vrem să oferim direcții clare pentru investiții investițiile în economie. Atunci când urmărim evoluție din alte țări ale lumii, constatăm că aceste țări înaintează într-un ritm amețitor și noi rămânem mult în urmă. Suntem foarte lenți. Procesul de luare a deciziilor în Europa este foarte lent. Trebuie să accelerăm acest proces dacă nu vrem să rămânem în urmă. Și cred că această foaie de parcurs uh, reprezintă un instrument pentru a înainta într-o direcție bună, direcția în care se vor îndrepta toate economiile avansate. Sper că comisia noastră va aproba acest document, sper că și comisia îl va, și Consiliul îl vor aproba. Că... Îți mulțumim, Chris Davis, pentru acest raport care conține foarte multe elemente pentru a ajunge la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid până la jumătatea acestui secol. Desigur, este poate ciudat că politicienii se gândesc la un plan care să dureze 40 de ani, și cred că a fost o ocazie unică în 2008-2009, înaintea acestei crize economice, ce, ce s-a întâmplat atunci, faptul că toți șefii de guvern au, au hotărât ca Uniunea Europeană să, Uniunea Europeană să reducă cu 80-90% emisiile de, de cu efect de de seră până în 2050. Eu cred că în ziua de astăzi nu am mai putea ajunge la asemenea hotărâre, dar, ei bine, hotărârea respectivă a fost luată și în acest context uh, vedem cât de importantă este această dezbatere. Astăzi suntem 7 miliarde de uh, oameni pe planetă, 9 miliarde vom fi în 2050 și tot mai mulți oameni își doresc un standard uh, înalt, ridicat de viață lucru care înseamnă folosirea de mai multă resursă și folosirea de tot mai multă energie. Ținând cont de această evoluție avem nevoie de un fel de revoluție industrială pentru a supraviețui. Lucrăm împreună cu Comisia ITRE în redactarea acestui raport. Mario Pirilio este raportor în ITRE, însă nu el are cuvântul acum. Am amintit acest lucru tocmai pentru că dumnealui vine de la, de la Comisia ITRE și amendamentele înaintate pe care le-am văzut eu um, sunt amendamente pozitive, după părerea mea, și cred că um, vom fi de acord asupra multor aspecte. Eu sunt raportor din umbră din partea grupului socialiștilor și democraților și aș avea câteva remarci. 80 până la 95% reducerea cu asemenea procente a gazelor cu efect de seră. Pentru a ajunge acest lucru, la acest obiectiv, atunci producerea de energie trebuie să fie curată în totalitate. Nu trebuie să emită deloc dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră. Chris Davis a amintit anumite modalități și uh, lucrul asupra, modalitatea asupra uh, care a tuturor sunt de acord sunt energiile regenerabile. Există câteva scenarii conform căreia Europa ar putea să ajungă până în 2050 să depindă în totalitate doar de uh, resurse energetice regenerabile. regenerabile. Energia nucleară este controversată, apoi uh, Uh, presupune anumite investiții majore, investiții legate și de, uh, și de securitatea, de siguranța funcționării acestei energii. Și apoi o altă variantă, captarea și stocarea de dioxid de carbon, este și aceasta controversată. Eu am mers în uh, Norvegia, într-o localitate unde funcționează una din uh, instalațiile cele mai mari de captare și stocare a dioxidului de uh, carbon și m-a șocat uh, cât de mari, ce dimensiuni mari au uh, instalațiile folosite printre altele de uh, firme precum Alstom. Deci, această tehnologie, după părerea mea, are anumite limite din punctul de vedere al costurilor și a investițiilor necesare. Drept urmare, cred că ar trebui să sprijinim puternic obiectivele legate de uh, energiile regenerabile uh, pentru 2030, 2040 și pentru 2050. Desigur, împreună cu Peter Lise vom uh, discuta și eficiența energetică și aici există un potențial de sinergii imens între, energie, între eficiența energetică și emisiile scăzute. Uh, Sistemul de comercializare a emisiilor nu funcționează foarte bine, știm foarte bine, și Chris știe foarte bine că este vorba de un instrument uh, de piață. Și dacă treci printr-o recesiune, prețul scade, dacă am fi într-o perioadă de creștere economică, prețul ar crește. Deci poate ar trebui să vedem unde intervine politica pentru că nu, poate nu ar fi de bine să intervenim pe, pe piață, ci ar trebui să înțelegem faptul că au fost alocate prea multe certificate uh, gratis. Prețuri minime, prețuri maxime, stabilirea unor asemenea praguri minime și maxime nu ar sprijini, cred că, acest instrument uh, pentru că atunci piața, actorii de pe piață nu ar ști când va, când va interveni politica din nou pe această piață. Deci, um, cred că ar trebui să fim mai atenți la numărul de certificate alocate. Dacă este să mărim prețurile, atunci Um, este, um, s-ar manifesta o problemă care ar trebui să fie inclusă în acest raport după problema mea, sărăcia energetică. Cred că ar trebui să ne gândim și la păturile sociale care nu au la dispoziție atâți bani. Și politica trebuie să pună la dispoziție anumite instrumente și anumite stimulente pentru a ne asigura ca și păturile sociale uh, sărace să-și poată permite um, energie. Uh, Chris Davis s-a referit și la relocarea emisiilor de dioxid de carbon. Ei bine, uh, Germania are în continuare un sector uh, industrial uh, puternic. Se produce aluminiu, oțel în continuare în Germania. Este vorba de uh, produse care se orientează de, la, la, după un preț global și cred că Europa trebuie să păstreze aceste industrii în Europa. Acestea nu trebuie să se mute în Arabia Saudită, în Orientul apropiat sau în China, însă trebuie să vedem dacă plângerile acestei industrii sunt motivate sau nu. Și eu, într-adevăr, uh, susțin cererea Comisiei de a avea niște studii concrete pentru a vedea ce se întâmplă în fiecare sector în parte și pentru a vedea unde poate interveni uh, politica pentru a ajuta și, uh, desigur, trebuie să ținem seama de acest aspect al relocării emisiilor de dioxid de carbon. Și, în plus, aș dori să amintesc faptul că industria este un sector important, însă uh, sistemul de comercializare a emisiilor acoperă doar 40% din totalul uh, emisiilor. Deci nu trebuie să uităm de celelalte sectoare, transportul agricol, clădirile acestea acoperă restul de 60%, la, la sută, pentru că altfel nu vom ajunge la reducerea cu 80-95% a emisiilor cu efect de gaze cu efect de seră. Ultimul punct se referă la alte emisii, în afară de dioxid de, de carbon. După părerea mea, protocolul de la Montreal nu este reflectat suficient în acest raport. Uh, și am discutat uh, despre protocolul de la Mont- Montreal, dacă aceste floruri care sunt mult mai toxice au un efect de 400 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon asupra uh, mediului conjurător, trebuie să discutăm și despre aceste substanțe. Deci, Chris, îți mulțumesc și sper că vom ajunge la un raport foarte bun. Acum are cuvântul Martin Kellen. Nu, Richard Zeber mai întâi. Da. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Um, de obicei, lista se face în, uh, în funcție de grupurile uh, politice. Ești raportor din umbră pentru, social, pentru socialiști, eu pentru PP. Oricum, lăsând gluma deoparte, aș dori să încep la punctul cu care ai, uh, ai încheiat. Este vorba de a, aceste gaze, altele de dioxidul de, de carbon, hidroflor, carburi. Comisia a amintit acest uh, lucru. Dacă nu vom face nimic, atunci în anul 2050 40% din gazele care afectează mediul înconjurător vor fi asemenea gaze și, în plus, um, costurile pentru industrie ar fi mult mai uh, uh, reduse dacă intervenim în acest domeniu, în reducerea acestor uh, substanțe. Deci trebuie să devim, devenim activ pur și simplu din, din motivul legat de costurile reduse. Apoi, aș avea o remarcă generală. Uh, am citit despre un om de știință din uh, Statele Unite care luptă împotriva schimbărilor climatice. Ei bine, el a fost întrebat care este părerea lui uh, în legătură cu sistemul nostru de comercializare a emisiilor. El a spus că acest sistem a fost uh, cerut de oameni care au fost convinși că va eșua sistemul respectiv. După părerea mea, în într-adevăr ne aflăm în situația în care această piață se va prăbuși. După părerea acestui om de știință, uh, sistemul ar, uh, sistemul ar fi funcționat mai bine dacă am fi introdus un impozit pe dioxid de carbon. Dacă situația va merge mai departe așa, într-adevăr trebuie să vedem ce, ce putem face, pentru că cu acest preț sistemul nu mai are niciun fel de justificare. E bine, după cum am spus, m-am referit la opinia unui om de știință din Statele Unite și aș dori să vă aduc aminte că peste tot în lume, în 2010, emisiile de dioxid de carbon au crescut cu 5,3%. Deci dacă vom continua așa, ne vom confrunta cu o problemă majoră. Nu ar trebui să uităm despre toate aceste lucruri în momentul în care discutăm despre obiectivele pe care le avem pentru 2030, 2040, 2050. Și nu sunt de acord în totalitate cu părerea ta în legătură cu, cu disponibilitatea statelor membre de a uh, stabili asemenea uh, obiective. Bine, singurul obiectiv uh, obligatoriu se referă la orizontul 2020 și reducerea cu 20% a emisiilor. Dar uh, când discutăm despre orizonturi atât de îndepărtate, este foarte ușor ca lumea să fie de acord, pentru că, mă sigur, nu se vor mai afla la putere în momentul respectiv. Trebuie să ne punem întrebarea dacă într-adevăr uh, instrumentele pe care le avem la dispoziție sunt, sunt cele uh, potrivite, sau dacă putem să ne gândim la alte instrumente. Dar nu trebuie să uităm că nu suntem singuri pe această planetă. Și orice scumpire a producției în Europa va avea drept consecință o relocare a emisiilor. Și trebuie să vedem cum putem îngrădi acest uh, proces uh, și trebuie să analizăm, după părerea mea, împreună cu Comisia, să vedem care este situația reală uh, în legătură cu ETS și cum, uh, cum evoluează prețul dioxidului de carbon, dacă putem continua cu acest, cu acest sistem, știind foarte clar uh, că mari poluatori nu sunt uh, pregătiți să accepte acest uh, sistem. Deci nu trebuie să uităm care sunt obiectivele noastre, mai ales înaintea conferinței de la Durban. Din punctul nostru de vedere, noi dorim să păstrăm în continuare acest sistem. Nu ne dorim noi obiective obli- obligatorii, trebuie să vedem odată cum funcționează sistemul și uh, în cadrul acestui proces de analizare, de, um, de analizare a, a sistemului, să ne gândim la noi uh, modalități. Siguranța de planificare pentru noi reprezintă un element uh, central și apoi ce tehnologie va avea de câștigat uh, captarea și stocarea uh, dioxidului de carbon. Nu știu dacă această tehnologie se va dovedi a fi uh, fiabilă haide să fim uh, puțin mai atenți pentru, uh, pentru că este foarte greu să prevezi cum vor evolua lucrurile pe, pe viitor și din punct de vedere economic. Oricum, noi ne dorim crearea unui sistem care să funcționeze foarte bine, dar nu trebuie să prevedem anumite lucruri de pe acum. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul Martin Callan. Thank you, Chairman. Sorry to Richard Fanelli. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș dori să îi mulțumesc lui Chris pentru munca sa și pentru toată energia investită în acest subiect. Uh, a organizat foarte multe evenimente, audieri, a, o reprezentare a fost, o reprezentare a fost foarte echilibrată în cadrul dezbaterilor și, într-adevăr, am avut întotdeauna discuții foarte uh, senine cu toți uh, raportorii din umbră. În principiu, grupul meu politic salută ideea de a avea o foaie de parcurs pe un termen mai îndelungat în ceea ce privește o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Acest lucru va fi cu siguranță benefic pentru stabilitate, pentru economie, va restabili încrederea. În plus de aceasta, sunt de acord cu concluziile Consiliului, așa nume că statele membre trebuie să-și pregătească aceste strategii pentru o astfel de evoluție, de trecere la o economie competitivă obiectiva. O programare care trebuie să fie clară atât pentru investitori cât și pentru uh, toate părțile implicate, în așa fel încât să nu existe costuri suplimentare. Acum, în ceea ce privește uh, țintele specifice ce au fost uh, exprimate până în 2030, până în 2040, deci 8% până în 2050, e bine, noi vom susține uh, astfel de cerințe, dar dacă, doar dacă se obține un acord la nivel global, acolo unde este posibil. Uniunea Europeană reprezintă un pic mai mult de 10% din uh, emisiile globale și cu siguranță nu vom reuși să rezolvăm problemele schimbărilor climatice de unii singuri. Va trebui să vedem dacă nu cumva acest lucru ar putea duce la o prejudicii față de competitivitatea noastră, economiile noastre și așa mai departe. Și așa cum a spus și Richard, sunt de acord cu el. Uh, trebuie să fim extrem de atenți în ceea ce privește orice legislație sau orice ținte uh, referitoare la delocalizarea CO2-ului și uh, modul în care, exportând CO2, CO, um, dioxidul de carbon, am exportat și locurile de muncă. Um, ați evocat uh, un sector uh, de activitate și anume aluminium. Eu cunosc foarte bine acest domeniu pentru că în regiunea mea a existat astfel de industrii care în momentul de față se închid și uh, de ce se închid? Pentru că nu au reușit să fie competitive. De ce? Pentru că nu au reușit să facă față costurilor de mediu pentru a face față legislației de mediu așa cum a fost ea introdusă. Și uh, știm că toate aceste produse, care în principiu inițial erau produse la noi, se vor, uh, vor fi fabricate în străinătate și vor fi importate. Și uh, acest lucru va duce la o creștere a uh, prețului energiei. Lucrurile se vor înrăutăți și uh, multe locuri de muncă vor fi pierdute. Însă lucrurile au fost întotdeauna foarte clare. Întotdeauna au existat dificultăți pentru a putea face față costurilor uh, implicate de această nouă legislație. Însă acum pe viitor trebuie să fim atenți la acest lucru și trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu va duce la o lipsă de competitivitate. Spun acest lucru pentru că și Chris s-a uh, concentrat pe acest uh, subiect și după părerea mea este un subiect deosebit de serios și de important. Uh, și uh, accept uh, ceea ce spunea și Chris, multă lume exagerează. Uh, există industrii care sunt foarte energivore și care se află peste tot în uh, lumea întreagă și care reprezintă un prejudiciu pentru toată lumea. Apoi, m-am uitat și la uh, sugestiile făcute de către raportor pentru captarea și stocarea carbonului. Uh, apoi m-aș referi și la mixul energetic uh, Uh, care până în prezent nu a fost suficient de bine testat, nu a reușit să dea dovadă de întregul său potențial și poate că ar trebui să uh, fim atenți și la acest uh, subiect și să nu avem prea multă legislație până când nu vom testa concret această nouă tehnologie. Apoi, energia nucleară, cu siguranță, este un element important. Salut comentariile făcute de Cris pe această temă. Știu că e deja convertit la această religie, uh, Uh, însă vom vedea cum anume Parlamentul European va fi un contribuitor important la acest nou mix energetic și să ne asigurăm că vom avea abordarea cea mai adecvată. Apoi știți foarte bine care au fost evenimentele din Fukushima, lucru care trebuie să ne împingă să fim extrem de atenți la siguranța energetică, siguranța nucleară în uh, aceste centrale și în același timp să nu pierdem din vedere și uh, o, dorința noastră de a avea emisii scăzute de dioxid de carbon. Apoi, în ceea ce privește sistemul de certificate de emisii, da, sunt de acord că acesta nu și-a atins într-adevăr obiectivele inițial fixate și poate că ar trebui să măsurăm eficiența acestui sistem, să avem o analiză și să vedem cum putem să ne atingem obiectivele fără a pune în pericol întreaga economie europeană și competitivitatea acesteia, pentru că uh, E vorba de viitorul economiei noastre. Doresc să mulțumesc lui Chris pentru toate aceste elemente și aștept cu nerăbdare să colaborăm pe viitor. Domnul președinte, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am văzut că partenerii din coaliție sunt așa de bine uh, acordați. Cântă pe același ton. Se pare că asta se întâmplă la nivelul politicii în Marea Britanie nu știu dacă mai e loc de discuții la nivel intern în Marea Britanie în momentul în care discutăm despre coaliție. În fine, uh, știți că săptămâna trecută Agenția Internațională pentru Energie a declarat în mod foarte clar că vor exista probleme foarte mari cu care ne vom confrunta la nivel economic, uh, care vor depinde de modul în care vom aborda toate aceste probleme, și anume emisiile de CO2. Deci putem spune că în momentul de față, această agenție nu este catalogată a fi una foarte ecologică, nu. Uh, noi trebuie să ne schimbăm modul în care uh, producem, fără de care până în 2050 40% uh, din bugetul nostru va fi utilizat pentru infrastructurile energetice și am citat din raportul Agenției Internaționale pentru Agenție. Deci vedeți că agenția pune un accent foarte clar asupra acestui aspect. Și poate că ar fi bine dacă aveți ocazia să vă uitați la acest raport și să-l analizăm în așa fel încât să vedem cum putem utiliza toate aceste inter- idei interesante, mai ales din punct de vedere al energiei nucleare. În fine, indiferent care ar fi acțiunile pe care trebuie să le întreprindem, este foarte clar un lucru. Mă miră din nou această dezbatere despre uh, certificatele uh, Uh, de emisii și comerțul, comercializarea acestora. Uh, n-ar trebui să schimbăm sistemul până când acesta nu începe să funcționeze corect, dar ar trebui să fie foarte clar și foarte evident că odată ce am lansat sistemul, Richard Zibard a spus, a, n-ar trebui să schimbăm sistemul în, modul, în, în momentul în care acesta de-abia începe să funcționeze. Deci iată că întotdeauna există un motiv clar și întemeiat pentru a nu schimba lucrurile deloc. Uh, n-ar trebui să schimbăm regulile în timp ce meciul are loc Poate că asta îmi veți spune peste 2 ani de zile. Dar înainte să aveți ocazia să, să utilizați acest argument, da, aștept cu nerăbdare să vedem care vor fi argumentele viitoare, dar înainte ca să puteți utiliza acest lucru, cred că ar fi bine să ne uităm la regulile pe care le avem în momentul de față pentru 2030-2040, pentru că știm foarte bine că uh, vom uh, lansa cea de-a treia etapă, a, deci după prima etapă, a doua etapă, urmează a treia etapă și deci să tragem învățăminte din primele două etape înainte de a lansa cea de-a treia etapă, care de fapt se va lansa anul viitor. Deci avem nevoie de o dezbatere și despre 2020, fără de care Vom avea o foaie de parcurs în care ne dorim să ajungem la 8% până în 2050, 40% până în 2030, dar încă păstrăm 20% uh, pentru 2020, care, logic, nu e deloc uh, o idee întemeiată. Dacă ne dorim astfel de procente pe diferite etape, cum anume putem noi să pretindem în continuare să păstrăm 20% pentru 2020? N-are nicio logică noi am putea să modificăm lucrurile prin această eficiență energetică pe care ne-o dorim. Și, într-adevăr, raportorul subliniază importanța eficienței energetice. Eu, la rândul meu, doresc să depun anumite amendamente în acest sens pentru a întări aceste idei. Uh, proiectarea ecologică a fost evocată Poate că proiectarea ecologică e doar ceva subsidiar sau complementar. Ar trebui să mai aprofundăm acest subiect al eficienței energetice. Apoi, sistemul de comercializare a certificatelor de emisie ar trebui de asemenea să fie modificat înainte de a lansa cea de-a treia etapă. Uh, și nu știm prea bine cum să facem acest lucru. Câteva certificate vor trebui să fie puse deoparte, dar e destul de uimitor să auzi aici persoane care discută politici industriale, care discută despre delocalizarea CO2-ului, și dacă ne uităm la întreprinderi, dacă mă uit la întreprinderile din țara mea, ele acum se află într-o perspectivă total diferită în ceea ce privește producerea, știu a oțelului. De ce fac asta? Pentru că ele așteaptă anumite rezultate de anumite politici uh, de mediu și încearcă să meargă mai departe, să aibă o perspectivă de viitor din cauza legislației din domeniu. Și deci dacă ne uităm doar la uh, pierderi, dacă ar trebui să ne uităm și la, să nu ne uităm doar la pierderi, să ne uităm și la tehnologie, la inovație, la modul în care vom avea de câștigat de pe urma acestora, pentru că acestea ne vor permite să scădem emisiile. Și, din păcate, nu aud aceste argumente niciodată din partea conservatorilor și din partea colegilor de, din alte partide politice. Apoi, în ceea ce privește uh, captarea și stocarea carbonului, Dați-mi voi acum să încerc să-l conving pe Chris de faptul că în etapa actuală discutăm despre captare și stocare a carbonului. Acest lucru duce la mult dioxid de carbon. Uh, da, spunem că vom avea aceste centrale și aceste instalații gata pentru 2020, 2040 și așa mai departe, dar eu cred că e nevoie de amendamente uh, care să restrângă utilizarea acestor tehnologii CCS doar pentru uh, sectorul industrial. Domnul președinte, v-aș ruga să fiți mai eficient din punct de vedere al uh, timpului ce v-a fost alocat pentru a lua cuvântul. Da, bineînțeles, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. M-aș referi acum în concluzie la uh, veniturile care provin din uh, certificatele de, cu emisii, uh, aceste venituri sunt foarte importante și trebuie să ne asigurăm că acestea sunt alocate tehnologiilor care produc puțin CO2 și care sunt eficiente în așa fel încât să nu avem doar investiții în noile tehnologii, ci și în acele tehnologii care există deja și care trebuie să fie încurajate. Acest lucru trebuie să fie clar pentru industrie. Noi suntem împotriva industriei, nu, ci suntem în favoarea unei activități economice care să aibă emisii scăzute de dioxid de carbon. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru acest timp suplimentar pe care mi l-ați acordat. Mulțumesc, până domnule președinte. Avem oarecare întârziere și mai mai sunt mulți oratori înscriși pe listă, așa că vă rog acum puțin mai succint. Grazie Presidente. Beh, allora qui sì che rischiamo di scrivere una risoluzione. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că riscăm să redactăm o rezoluție plină de visuri, pentru că noi ne purtăm ca și cum 2050 uh, ar fi imediat, ori 2050 este un an îndepărtat. E greu să impui niște limite pentru viitor. E clar că e de dorit să ne luăm angajamente, însă credem că toate țările industrializate trebuie să-și asume angajamente. Comisia și Parlamentul spun de altfel acest lucru și Comisia Europeană a spus deja că Europa nu trebuie să fie singura pionieră în domeniu. Cred că reprezentantul comisiei a plecat deja. Ar fi fost util să ne spună ce părere are comisia despre aceste angajamente unilaterale ale Europei. Mă preocupă și alte chestiuni, cum ar fi captarea și stocarea carbonului. Eu unul sunt uh, neliniștit de perspectiva folosirii acestei tehnologii, pentru că eu nu mi-aș dori ca în urma unui cutremur să asistăm la un fenomen foarte grav și anume la uh, punerea în circulație a carbonului stocat în felul acesta. Văd că și alți colegi se ocupă de această chestiune a stocării carbonului. La ora actuală, țările terțe ne fac concurență neloială. Dacă mai adăugăm și uh, captarea și stocarea carbonului, uh, putem vorbi despre un adevărat dumping uh, ecologic și sectorul fa fabricării aluminiului, de exemplu, va părăsi Europa. Sunt de acord cu raportorul în privința faptului că trebuie să înțelegem care sunt riscurile pe care le reprezintă relocarea carbonului și uh, pentru prima oară sunt de acord cu domnul Leinen care vrea ca Comisia să ne informeze care este impactul anumitor instrumente asupra industriei. Trebuie ca aceste instrumente să nu aibă un impact nefast. Sunt de acord cu raportorul și în ceea ce privește impozitarea importurilor din țări terțe care nu respectă anumite reguli. O astfel de impozitare ar uh, îmbunătăți, fără îndoială, raportul, dacă ar fi propusă în raport. Vrem să ne asigurăm în felul acesta că nu se stimulează specula financiară. Domnul Davis a prezentat un amendament care mie mi se pare foarte bun un amendament care ne permite să înțelegem cum se poate compensa industria atunci când există riscul relocării. Vom fi fără îndoială de acord cu acest amendament, însă l-aș ruga pe raportor să fie mai clar în ceea ce privește impozitarea, pentru că doar astfel vom putea compensa întreprinderile. Mulțumesc. Vă rog să nu vorbiți mai mult de două minute, pentru că mai avem un punct pe ordinea de zi. Peter Lise. Vă mulțumesc. Mulțumesc și lui Chris Davis pentru acest proiect de raport. Cred că cel mai important lucru este să avem perspectivă pe termen lung pentru industrie. Industria să înțeleagă că vom continua și după 2020. Pentru mine, de exemplu, cele mai importante obiective sunt cele pentru 2030. 2030 nu este atât de departe și de aceea avem uh, nevoie cât mai repede de o descriere cât mai precisă a obiectivelor noastre. În ceea ce privește prețul pentru tona de dioxid de carbon, cred că trebuie să analizăm situația cu foarte mare atenție. Acest lucru reprezintă o problemă nu doar pentru investiții, un preț redus reprezintă o problemă, ci și um, veniturile din acest domeniu au fost folosite pentru, planifica- pentru anumită uh, planificare. În uh, Germania, de exemplu, în, totalit- în totalitate aceste venituri sunt folosite pentru investițiile în energii regenerabile. Dacă nu ne putem baza pe aceste venituri, atunci și energiile regenerabile se află în pericol. Și aș dori să știu din partea Comisiei dacă poate face anumite previziuni pentru ceea ce se va întâmpla pentru prețurile din, de după 2013. Și pentru că doar așa am putea să uh, facem o prognoză pentru următorii ani. Delocarea emisiilor de dioxid de carbon este foarte importantă. Trebuie să încercăm, desigur, să păstrăm cât mai multă industrie în Europa. Eu pledez să avem un obiectiv concret pentru energie, energiile regenerabile pentru anul 2030 și doresc să-i mulțumesc lui uh, Chris Davis pentru că a ținut cont de competențele Comisiei ITRE și aș dori să cer președinției și secretariatului um, să se asigure de, că vom avea o colaborare cât mai bună cu Comisia ITRE. Acest lucru trebuie să fie asigurat de către secretariat. Vă mulțumesc. The next speaker is Pirilo. Mulțumesc. Domnul Pirilo are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc foarte pe scurt. Aș vrea să vă vorbesc despre avizul Comisiei ITRE. Vor uh, fi probabil 11 amendamente de compromis, care reprezintă peste 100 de amendamente și conform uh, articolului 50 uh, al re, articolului 50 din regulamentul uh, Parlamentului European, ITRE este principala comisie interesată. Raportul domnului Davis este excelent. Sunt de acord cu ceea ce ne spune raportorul. Până în 2013, statele membre ar trebui să stabilească planuri naționale. Împărtășesc ceea ce s-a spus aici în privința proiectelor de captare și stocare a carbon, uh, carbonului, chiar dacă la ora actuală este uh, prea devreme pentru a face o evaluare a acestor tehnologii. În orice caz, a scăzut prețul tonei de carbon și poate că pentru industrie este mai eficient să uh, producă așa cum produce acum decât să investească în tehnologii cu emisii scăzute. Comisia trebuie să analizeze toate sectoarele și pentru a vedea care sunt opțiunile noastre în vederea cele de-a treia faze în care intră sistemul ETS. Mulțumesc, doamna Gutierrez. Thank you. Muchas gracias. Yo ahora voy a hacer una generalización. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să fac o generalizare, dar mi se pare că asta se întâmplă cu toate documentele, cu toate rapoartele. Să nu ne fac... Foarte mulți colegi au iluzii, își fac iluzii în ceea ce privește anumite reduceri de emisii de CO2 pentru 2020-2030. Mie, pe mine mă surprinde modul în care acest spirit de durabilitate uh, care ar trebui să existe uh, la baza tuturor relațiilor economice, e bine, aceste aspecte nu sunt luate în considerare în mod concret nici de noi, nici de către comisie. Și suntem frustrați pentru că facem texte și directive care nu pot fi aplicate. Directive splendide, magnifice în ceea ce privește schimbările climatice și așa mai departe, de pe care nu le punem în aplicare. Uh, pentru că nu pot fi puse în aplicare, fără de care nu vom mai avea industrii. Eu aș dori ca toate aceste eforturi făcute în toate sectoarele de activitate care au un impact să fie analizate. Și uh, pentru că e mult mai ușor pentru, pentru primării, pentru activitatea economică care traversează o, o, o perioadă de criză, să susțină aceste politici care vor reduce CO2, uh, emisiile de CO2, dar care nu vor uh, putea fi uh, sustenabile, pentru că uh, ele se dezvoltă în mod asimetric. Uitați-vă, spre exemplu, în ceea ce urește cu autovehiculele. Avem o directivă uh, de eficiență energetică care va avea un impact deosebit de important Aici e vorba de aspecte în ceea ce privește, de aspecte importante ecologice în ceea ce privește orașele. E vorba de grădini, e vorba de poluare, e vorba de parcuri, e vorba de... Și voi încheia, domnule președinte, am putea să sporim beneficiile în mod spectacular, în mod spectaculos. De aceea cer eu să avem o dezbatere în care toate aceste elemente să fie luate în considerare. Spre exemplu, întreprinderi precum Arcelor, care în Europa mai are activitate în anumite regiuni din Europa, pentru că aceasta este mai ieftină, dar care ar delocalizat în foarte multe alte regiuni din lume, pentru că uh, costurile sunt mai reduse. Deci, vă rog, haideți să acționăm local, dar să gândim la nivel global. Mulțumesc, spune domnul președinte. Mulțumesc. Mai am doi vorbitori pe listă, însă au cerut cuvântul după ce închisesem deja lista vorbitorilor. Deci vă rog să nu vorbiți mai mult de două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să îmi exprim și eu câteva opinii. Vorbim aici de o perspectivă pe termen foarte lung. Um, această perspectivă ar trebui să devină o realitate pas cu pas până în anul 2050 pentru a putea spune că acest plan va avea succes, cred că trebuie să discutăm însă de pe acum uh, despre lucruri care ar putea să ajute anumite ramuri industriale în acest moment. Acestea se bazează pe sprijinul nostru pentru a putea investi în cele mai moderne tehnolo- tehnologii. Sistemul nostru de comercializare de certificate de emisii a eșuat. Până acum nu există alte mod- o modalitate de Uh, modernizarea industriei așa cum ne-am dorit noi. Și aș, aș dori să mai atrag atenția asupra unui lucru. Cred că ar fi foarte bine dacă în raportul lui Chris Davis s-ar aminti acest lucru. Ar fi bine să discutăm, să ne gândim la noi uh, tehnologii și pentru aceasta trebuie mărite investițiile în inovare și în cercetare. Abia atunci um, de vor exista uh, stimulante suficiente pentru a, uh, pentru a introduce aceste noi tehnologii. Mulțumesc, Satu. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze că am ajuns așa de târziu. Zborul meu a avut întârziere. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect foarte bun. sunt de acord cu faptul că trebuie să aprobăm foaia de parcurs a Comisiei pentru 2050. Eu însă aș vrea să fim mai ambițioși decât Comisia. În proiectul de raport mi-a plăcut în special propunerea de limitare a producției centralelor și îmi pare rău că Comisia nu a susținut această propunere. Dacă ar fi existat un act legislativ în acest sens, am fi putut obține progrese din punctul acesta de vedere. Trebuie să ne amintim că, deși foaia de parcurs a Comisiei ridică ștacheta, este departe de a fi uh, suficientă pentru a ne atinge obiectivul de limitare a creșterii temperaturii la 2 grade. Cred că mi-am depășit deja timpul la alocat intervenției, deci uh, închei aici. Închidem acest punct. Termenul pentru depunerea amendamentului este 6 decembrie, ora 12. Domnule președinte, vom asculta și părerea comisiei sau nu? Domnul Juvin așteaptă de aproape două ore. Nu avem timp. Nu este acceptabil. Haideți să mutăm uh, ultimul punct de pe ordinea de zi pentru mâine dimineață, dacă nu mai avem timp. Domnul președinte spune că nu se poate. Comisia ei se află aici pentru a reacționa la dezbatere și este important să se exprime. Dacă comisia poate vorbi un minut, atunci e în regulă. Cred că pur și simplu nu e bine să procedăm așa. Vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat cuvântul. Voi fi concis. Mulțumesc raportorului pentru raportul, proiectul de raport foarte echilibrat, care ține cont de schimbările climatice, competitivitatea și securitatea energetică. Este important să integrăm aceste trei elemente. Raportul spune ce ar trebui să facă Comisia în următorii trei ani. Nu intru în detalii, însă fie că e vorba despre dioxid de carbon, fie de, că e vorba despre strategia de după 2020, toate aceste aspecte se regăsesc în programul comisiei, deci ne vom ocupa de aceste aspecte. Este foarte important pentru noi faptul că acest proiect de raport aprobă reperele pe care le-am stabilit noi. E vorba despre repere pentru viitoarea activitatea Uniunii Europene în ceea ce privește politica și în ceea ce privește industria. Pentru că sectorul industrial are nevoie de această certitudine pentru uh, a se dezvolta uh, economisind costurile. Trebuie să dezvoltăm uh, politici adecvate în așa fel încât uh, um, economiile intensive în energie nu sunt dezavantajate față de alte țări ale lumii. În ceea ce privește captarea și stocarea carbonului, este, în ceea ce privește ETS, pardon, aș vrea să spun ceva în privința calendarului. putem să respectăm calendarul, monitorizăm certificatele și vom lua decizii până la sfârșitul anului 2012. Este important ca statele membre să facă și ele eforturi și mai sunt eforturi de făcut pentru ca um, centralele demonstrative să fie în funcțiune. Mulțumesc. Trecem la următorul punct. Îmi pare rău că ați așteptat așa de mult, domnule Juvă. Vă rog. E vorba despre expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu e vorba doar de mine, ci e vorba și de colegii raportori din umbră, doamna Moran Chartier, care se află alături de mine. Uh, Uh, care este raportor pe fond în Comisia pentru Ocupare. Deci, pe scurt, despre ce este vorba? În 2004 a existat o directivă care își dorea să fixeze pragurile limită de emisii pentru uh, um, acele analize RMN care emit câmpuri electromagnetice și valorile limită de expunere la, din acest text au fost uh, evaluate de către uh, cadrele medicale ca fiind uh, total inadecvate. Și deci trebuie să revizuim acest lucru. Aceste exam- examene medicale sunt din ce în ce mai importante în neurologie și chiar și în cardiologie. Există un adevărat uh, câmp medical care este nou și astfel de um, uh, imagini prin rezonanță magnetică, RMN, sunt deosebit de importante, mai ales în ceea ce privește anumite cancere și anumite boli, având în vedere că populația îmbătrânește, de deci ce nevoie din ce în ce mai mult de astfel de uh, teste medicale. Și Comisia propune un nou text care ne-ar permite să avem noi praguri de uh, expunere, ceea ce e un lucru bun dar care ar prevedea de asemenea și anumite scutiri uh, pentru domeniul medical, uh, pentru acele uh, proceduri RMN și am putea să susținem aceste uh, scutiri propuse de către comisie care ar permite lucrătorilor din domeniul medical să beneficieze de aceste scutiri. Deci vedeți că e un text deosebit de important, nu pare să fie, ne aflăm la finalul zilei de lucru și e ultimul subiect despre care discutăm, dar dacă aceste, acest text nu poate fi adoptat, atunci uh, foarte multe, uh, uh, o mare parte din activitatea medicală nu va mai putea fi desfășurată în mod corect. De aceea rog colegii să fie conștienți de acest lucru. Mulțumesc, spune domnul președinte. Voi da acum cuvântul raportorilor din umbră, vă rog. Uh, Doamna Wilmot, vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru că avem această dezbatere chiar dacă la această oră târziu. Aș dori să-l felicit pe domnul uh, Juven, care a redactat un aviz foarte bun pe care îl pot uh, sprijini. A clarificat propunerea comisiei. Este vorba de excepții pentru aceste echipamente și este foarte uh, important să avem echilibrul uh, pot, uh, potrivit între efectele pozitive ale acestor echipamente și efectele negative asupra oamenilor care le folosesc. Desigur, trebuie să existe anumite excepții pentru aceste echipamente care sunt, care sunt mult mai sigure pentru cei care le operează și nu există alternative pentru ele. Sunt vatile pentru diag- diag- diagnosticul pus pentru foarte multe boli și uh, pot fi folosită, această tehnică poate fi folosită în tot mai multe uh, domenii. Uneori, uh, Uh, unii uh, pacienți, de exemplu copii, au nevoie de asistență suplimentară când sunt folosite aceste echipamente. Um, aceste echipamente sunt folosite și în timpul uh, unor operații, deci personalul medical se va afla în apropierea acestor echipamente. Uh, ca principiu, însă nu trebuie să existe o discriminare împotriva unui personal și am așadar îndoieli în legătură cu propunerea creării unui noi articol dedicat special acestor excepții. Cred că acest lucru deschide o portiță pentru alte sectoare care și-ar dori de asemenea excepții. Cred că trebuie să spună foarte clar că această excepție este un caz special și uh, situația respectivă ar putea să fie revizuită la, la un moment dat. Um, personalul respectiv este acoperit uh, în continuare de această directivă. Apoi, din alt punct de vedere, mă bucură faptul că domnul Juvin a propus ștergerea definițiilor separate pentru efecte uh, adverse Uh, și ce a propus o definiție unitară. Desigur, orice efecte negative vor avea uh, efecte asupra siguranței la locul de muncă și invers. Ar trebui să modificăm anumite lucruri și, de exemplu, ar trebui să clarificăm propunerea de a pune la un loc Uh, efectele negative directe și uh, um, indirecte. Nu înțeleg de ce Comisia a propus separarea celor două moduri de uh, efecte. Apoi, nu înțeleg de ce efectele pe termen lung a acestui echipament au fost ignorate. Cred că ar fi important să ne asigurăm că dacă vor fi găsite dovezi pe viitor uh, în acest sens, în ceea ce privește efectele cumulative pe timp lung, putem să luăm măsurile necesare. Trebuie să protejăm totuși personalul care operează asemenea uh, echipament și să-i protejăm împotriva efectelor cumulative uh, puse de acest echipament. Aș dori să-i mulțumesc domnului Juvin și sprijin acest raport. Vă mulțumesc, ați avut o prezentare foarte intensă. Doamna Iana Kudahis, doresc să-l felicit pe domnul raportor, care, după părerea mea, a găsit un echilibru bun între înțelegerea beneficiilor uh, medicale și sprijinirea um, diferitelor utilizări a acestei tehnologii. Este un raport foarte bine care clarifică textul comisiei și în același timp consolidează aspectele legate de siguranța la locul de muncă. Sprijin eforturile uh, sale de la articolul 3 de a sprijini reguli uh, de excepție, dar ar trebui să fie puțin mai atent să nu descriem, să nu intrăm prea mult în detaliu în momentul în care definim aceste derogări. Deci trebuie să rămână un anumit grad de flexibilitate. Pericolul pus de RMN nu este unul foarte mare și răspunsul nostru ar trebui să fie proporțional cu riscul existent și ar trebui să se bazeze întotdeauna pe dovezi științifice. Un lucru care ar trebui să-l uh, verificăm foarte, foarte bine se referă la derogările pentru folosirea RMN-ului în domeniul științific. Deci, uh, raportorul nostru a lucrat foarte bine, dar și raportorul de la Comisia Ample. Mulțumesc. Următorul este Ianoș Ader. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu aș dori să citesc uh, ceea ce cred eu, ci pentru puținii colegi care sunt încă prezenți, um, aș dori să le spun că nu sunt un uh, medic, dar lucrez în acest uh, domeniu și am o opinie bazată, după părerea mea, pe fapte. În primul rând, aș dori să spun că în urmă cu șapte ani, Parlamentul European a făcut o greșeală din punctul de vedere al uh, reglementării. De fapt, este vorba de un adevărat scandal. Uh, Uh, nu, nu a fost de ajuns sau am avut nevoie de șapte ani pentru a repara această greșeală. Și de ce greșeală este vorba? O, aproximativ o cincime dintre persoanele bolnave um, la care s-a folosit această tehnologie de imagistică prin rezonanță magnetică Deci o cincime dintre uh, bolnavi nu se mai pot bucura de această tehnologie. acest lucru, și medicii au, medicii au spus deja de mulți ani că această reglementare nu este fondată pe nimic. Este vorba de o reglementare din anul 2004. Personalul medical a spus în mod repetat că nu există efecte negative uh, legate de această tehnologie și după șapte ani discutăm în continuare tot felul de detalii juridice în loc să vedem care este adevărul. Și colegii trebuie să știe că nu există diferențe de opinii în cadrul Parlamentului și probabil și poziția Comisiei este cea corectă, dar în cadrul acestei uh, discuții uh, Trebuie să spunem că există o minoritate care blochează lucrurile în Consiliu, reprezentanții a șapte state membre și aș dori să rog colegii să influențeze poziția Germaniei, Italiei, Portugalia, Portugaliei, Poloniei, Lituaniei și Cehiei. Aceste țări ar trebui să fie convinse că uh, nu urmează calea cea bună. Și apoi un, un alt lucru, domnule președinte. Parlamentul a făcut această greșeală și greșeala trebuie să fie redresată cât mai uh, repede. Um, niciun bolnav nu ar trebui să mai uh, să nu beneficieze de această tehnologie. Doamna Pervanova, vă mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-l felicit pe domnul Juven pentru um, avizul excelent și pentru munca dumnealui. Grupul ALDE va sprijini abordarea domnului Juvan și suntem de acord de asemenea și cu modalitatea în care Comisia Europeană a încercat să clarifice situația cu această tehnologie. O asemenea poziție, de fapt, a fost uh, reflectată în raportul colegului meu, Frederic Ries, în anul 2009. Deci vedem cât, cât de complicat este pentru Parlament să repare greșelile făcute în trecut. Cred că această excepție ar trebui să fie însoțită de prevederi mai stricte pentru personalul care operează această tehnologie. Este foarte important să existe cel mai înalt nivel de protecție pentru personalul care folosește aceste echipamente. Desigur, avem nevoie de mai multe date, de mai multe studii în acest domeniu al expunerii la aceste câmpuri electromagnetice. Parlamentul, uh, poziția Parlamentului nu ar trebui să fie, uh, nu ar trebui să devină un precedent în alte domenii legate de sănătatea publică, cum ar fi expunerea pe termen lung la unde cauzate de uh, telefoane celulare și aici avem nevoie de mai, de mai multe studii, deci acest, această excepție nu ar trebui să devină un precedent. Vă rog, doamna raportor, dacă dorește să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că mă acceptați în comisia dumneavoastră în calitate de raportor pentru Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale. Mă alătur și eu uh, celor spuse de, uh, referitor la calitatea muncii depuse de domnul Juvan. Și, într-adevăr, e, uh, există aici o stare de urgență și colegul Ader a subliniat acest lucru. Aveți pe deplin dreptate. Există o greșeală, o eroare comisă la un moment dat și astăzi nu suntem prea mândri, nu avem de ce să fim mândri de această directivă care care uh, ne-ar putea uh, penaliza pe toți, um, în sensul că nu am putea avea acces la anumite uh, tehnici de diagnostic prin rezonanță magnetică. Repet încă o dată, timpul este limitat și nu mă refer la timpul care trece în această seară, nu. Ceea ce vreau să spun este că aplicarea directivei din 2004 poate fi prelungită până la 30 aprilie 2012. Deci, trebuie să găsim cu toții împreună uh, o posibilitate de a ieși, de a depăși acest text din 2004, în așa fel încât să putem avea o soluție echilibrată, bine organizată, care să țină seama de protecția lucrătorilor, care e de fapt subiectul principal asupra care ne consacrăm noi la ocupare, și utilizarea acestor tehnice uh, și proceduri, tehnici și proceduri RMN uh, în domeniul medical, pentru că avem nevoie de aceste proceduri uh, pentru cercetare, pentru anumite bilanțe lanțuri de sănătate și așa mai departe. Această tehnologie este astăzi, așa cum spunea și Filip Juvan, care cunoaște foarte bine subiectul, e vorba de o tehnologie care nu poate fi înlocuită cu alte tehnologii. Deci, ar însemna că nu am mai avea acces la un instrument la, de uh, medical extrem de prețios. Modul în care eu organizez lucrările în Comisia Ocupare și Afaceri Sociale îmi permite să organizez un grup de lucru cu ansamblul raportorilor din umbră, în așa fel încât să putem împărtăși pe deplin toate informațiile pe acest subiect, un subiect complex și precis, și asupra căruia nu mai putem să ne permitem nicio greșeală și, în plus de aceasta, prin, de două ori va exista posibilitatea de a consulta sindicatele europene și personalul european medical, pentru că eu sunt președinte a grupului de lucru permanent uh, între sindicate și Parlamentul European și vom avea, deci, un schimb uh, de opinii constructiv și sper eu că și cred că trebuie să fim foarte atenți la ceea ce se va întâmpla la nivel de Consiliu, pentru că uh, n-ați pierdut din vedere faptul că în cele șapte țări care constituie minoritatea de blocaj, despre care discuta colegul nostru Adinaori, există și Polonia. Nu uitați că suntem subpreședinți și că uh, trebuie neapărat să ajungem la un rezultat în următoarele luni care ne mai rămân până când uh, uh, prelungirea acestei directive să nu uh, intre în vigoare. Deci, uh, Uh, în care caz am fi uh, într-o situație extrem de penibilă. Deci, uh, contez pe simțul de răspundere a tuturor deputaților și sper că toată lumea se va apleca asupra acestui dosar pentru a-i convinge pe toți colegii că trebuie să ne ajute, să ne susțină și să ieșim, să depășim această minoritate de blocaj. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult și pentru, cu riscul de a încălca regulamentul în ceea ce privește interpretarea, am să dau cuvântul și reprezentantului Comisiei. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi fi concis, nu pot să fac observații cu privire la toate punctele menționate aici. Din câte văd, persoanele care s-au exprimat sunt de acord cu opțiunea comisiei comisie care încearcă să facă în așa fel încât să nu mai fie probleme în ceea ce privește imagistica medicală și e extrem de important să fim susținuți de către deputați pentru că opțiunea pe care am ales-o trebuie să fie foarte bine încadrată. Există și alte derogări specifice, derogări pentru armată și, într-o anumită măsură, pentru industrie. Am uh, înscris aceste derogări, care sunt uh, și ele foarte importante pentru că fiecare are specificul ei. Nu vreau să mă întind prea mult, voi spune doar că amendamentul numărul 13 trebuie poate revizuit pentru că este în contradicție cu sistemul de sistemul flexibil pe care am dorit să-l introducem în anexe pentru a facilita Uh, aplicarea directivei, în special evaluarea riscurilor de către angajatori. Textul pare mai simplu așa, însă nu este în spiritul uh, propunerii noastre. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc. Cu asta încheiem acest punct de pe ordinea de zi și termenul pentru depunerea amendamentului este 5 decembrie la ora 12 și vităm pe 21 ianuarie. Cu asta încheie această reuniune și mâine la ora 10 încep voturile. Între orele 9 și 10 are loc reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc!